Dragi colegi, o să vă rog să vă așezați. Ne așteaptă în această după masă o ordine de zi destul de încărcată, așa că n-aș vrea să începem prea târziu. La punctul 30 Vom discuta pe marginea raportului lui Richard Howitt și uh, deschidem astfel audierea publică privind responsabilitatea socială a întreprinderilor. Cum putem promova interesele societății și deschide calea către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii. După cum știți, uh, vom uh, face un schimb de vederi uh, și cu ceilalți colegi din Comisia juri care este interesată și practic avem două rapoarte din proprie inițiativă, îmi face foc încrucișat și vom uh, lucra împreună. Astăzi însă nu examinăm textul lui Richard Howitt, ci dăm cuvântul invitațiilor care sunt alături de noi, deci în dreapta dumneavoastră, în stânga mea, și o să îi cerem eventual lui Richard Howitt să facă o introducere în temă, după care vom uh, da cuvântul invitațiilor noștri și, dacă ne mai rămâne timp, o să le adresăm întrebări. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, pentru această prezentare și pentru sprijinul dumneavoastră și interesul personal pe care l-ați arătat față de această temă. Știu că dumneavoastră ați contribuit uh, pe parcursul anilor, inclusiv cu îndrumări, cu sfaturi și cred că este a patra oară când am privilegiul și onoarea să fiu coraportor în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor. Sper și cred că am adus o contribuție semnificativă la această temă în plan european și mă bucur că am ocazia să lucrez la acest dosar din nou. Mulțumesc și secretariatului pentru sprijinul lor. În această dupămasă ținem o audiere publică, deoarece vreau ca ceilalți deputați din comisie și cei care ne urmăresc lucrările să înțeleagă că față de comi față de comunicarea Comisiei Europene de acum 5 ani, s-au schimbat destul de multe. Anul trecut, uh, Comisia Europeană a lansat o nouă comunicare și, și vreau să o salut. Mi se pare că ea constituie o bază pozitivă și constructivă pe care să putem uh, clădi o politică de responsabilitate socială a întreprinderilor în context european. Chiar de la început aș vrea să spun că s-au uh, purtat uh, dezbateri uh, între toți actorii sociali și chiar între întreprinderi. Tonul dezbaterii de astăzi diferă foarte mult de acum 5 ani și poate că vă amintiți în prilejul trecut, la raportul meu trecut, am reușit să obținem un consens între toate partidele politice. N-a fost ușor, n-a fost un consens de plin, însă am obținut acest consens. Și avem un forum pe care comisia noastră l-a propus, forum în care eu am reprezentat Parlamentul European, un forum al actorilor sociali. Acesta, sigur că n-a funcționat uh, foarte lin uh, pe tot parcursul său, însă e un lucru bun că el există. Acest uh, forum multisectorial funcționează, lucrează aici la Bruxelles de 2-3 ani deja și Comisia Europeană A contribuit la acest forum comisarul Laszlo Andor, chiar a dat un impuls proaspăt, a venit cu idei proaspete pentru această zonă de politică. Și Organizația Națiunilor Unite este atentă la aceste chestiuni și are un cadru, le tratează la nivel global. Este vorba despre uh, principiile generale privind întreprinderile și drepturile omului. Există un uh, reprezentant special care se ocupă cu aceste lucruri. Acum 5-6 ani și ei aveau o poziție foarte polarizată. Însă, uh, reprezentantul special al ONU a reușit, așa cum am reușit și eu, să obțină un consens, a reușit să facă trecerea de la dezbaterea aceea negativă și total neconstructivă bazată pe reglementări uh, seci și a arătat că în acest domeniu trebuie respectate drepturile omului, că întreprinderile au obligații sociale, obligații față de oamenii cu care lucrează. Și, de asemenea, domnia sa a reușit să găsească un fel de mix inteligent uh, de măsuri obligatorii și măsuri uh, benevole, facultative am tratat cu organizația patronatelor, cu Camerele Internaționale de Comerț și uh, cu alți actori și, bineînțeles, cu ONG-urile și sindicatele. Toți aceștia au fost de acord să participe la discuții și uh, iată că și noi aici în Parlament uh, beneficiem de un impuls nou eu și colegul meu, Baldasare, de la Comisia Jurii, intenționăm să lucrăm strâns împreună și fac un apel la raportorii din umbră și la toți uh, ceilalți deputați să găsim uh, un uh, consens nou în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor. Ei bine, în acest sens am organizat audierea publică din această dupămasă în care am invitat uh, trei vorbitori care reprezintă, desigur, actorii cei mai mari, patronatele, sindicatele și ONG-urile. Eu am participat uh, la summitul pentru dezvoltare durabilă la Rio, care a avut loc recent și acolo foarte multe companii au dorit să vorbească despre ce fac ele pentru dezvoltarea durabilă, drepturile omului și responsabilitatea socială a întreprinderilor. Novodisc a fost uh, companie care, una dintre companiile care a reprezentat uh, Europa și de asemenea este un membru al um, forumului de la Bruxelles. A contribuit um, la aceste dezbateri um, timp de mulți ani. Poate că unii nu cunosc atât de bine ce înseamnă responsabilitatea socială a întreprinderilor, dar uh, iată că cu atât mai important este să avem companii precum Novodisc care vin și vorbesc despre aceste lucruri. Nu spun că aceste companii sunt perfecte sau că fac totul bine, dar sunt exemple pozitive. În ce privește uh, CES, uh, eu uh, să știți că îl cunosc pe domnul secretar timp de ani de zile și știu că înainte lucra în industria textilă și a pielăriei la sindicat și știu că am vorbit cu dumnealui despre tot felul de abuzuri în lanțul de furnizare, despre exploatarea copiilor și alte probleme și um, e bine că există o preocupare și în rândul lor pentru aceste chestiuni. Trebuie să vină ceva și din partea sindicatelor. Nu trebuie să ne concentrăm doar asupra ceea ce face sediul central, ci asupra întregului lanț. Deci îmi pare foarte bine că există atenție și din partea acestei cu privire la aceste probleme. Trebuie să fiu sincer, adesea e foarte dificil pentru sindicate să participe la această dezbatere, date fiind prioritățile lor. Însă sunt convins că Patrick fiind aici, contribuția lor va fi foarte pozitivă. Și apoi avem pe cineva din partea Coaliției Europene pentru um, răspunderea, pentru responsabilitatea corporațiilor și e foarte bine că avem uh, participarea lor. Avem, deci, uh, actori care reprezintă uh, întregul spectru de participanți și sper să ne pună la curent cu ce se întâmplă în această politică și împreună cu ei să analizăm comunicarea Comisiei. Acestea fiind introducerea, le dăm cuvântul. Președinta, mulțumesc. Da, cu siguranță că dacă acești experți sunt printre noi, ne vor explica mai bine propunerile comisiei. Le dau cuvântul fiecăruia. Da, fiecare are 5 minute, știu că este puțin, dar asta e. Începem cu Elin Vronski, care este președinta organizației European Coalition of Corporate Justice. Cu siguranță unii dintre dumneavoastră au uh, întâlnit-o atunci când am uh, analizat și alte dosare. Este vorba despre o organizație uh, neguvernamentală care a făcut o activitate remarcabilă până acum. 5 minute. Mulțumesc! Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să vorbim aici despre opinia noastră în legătură cu comunicarea Comisiei. Coaliția noastră salută noua definiție a responsabilității sociale a întreprinderilor din comunicare. Aceasta este acum conform cu principiile directoare și cadrul ONU privind întreprinderile și drepturile omului, la care domnul Howitt făcea referire, precum și cu principiile directoare ale OCDE pentru multinaționale. Comunicarea admite faptul că întreprinderile au un impact atât pozitiv cât și negativ asupra societății și astfel ele devin responsabile. Am reușit să depășim acea dezbatere inutilă despre caracterul benevol sau obligatoriu al responsabilității sociale. S-a înregistrat un progres recent la nivel internațional și european și uh, nu ar trebui să uităm că activitatea întreprinderilor poate avea un efect negativ adesea. Pot să vă dau un exemplu recent. O fabrică de textile din Pakistan, um, bine, acolo a avut loc un incendiu și au murit peste 100 de muncitori. Multe companii europene, inclusiv IMM-uri, se aprovizionau de acolo. Deși uh, există audit social de mult timp, dacă mărcile europene sunt încurajate de statele lor să ceară o reprezentare adecvată a muncitorilor, o sindicalizare a acestora și să li se asigure drepturile, atunci sigur că evităm astfel de evenimente. Responsabilitatea socială a întreprinderilor poate contribui la maximizarea valorii împărtășite și la refacerea economică. Totuși, um, înțelegem că adesea nu este foarte evident ce înseamnă beneficiul economic pe termen scurt al acestei responsabilități. Noi trebuie să încurajăm însă ca ei să acționeze responsabil și amintim faptul că Parlamentul European, într-o rezoluție din 29 martie 2012 cu privire la cadrul de guvernanță corporativă pentru companiile europene a cerut Comisiei Europene să lege guvernanța corporativă de responsabilitatea socială corporativă. Avem principiile directoare ale ONU, ele nu sunt un scop în sine și știm că nu există un mecanism de punere în aplicare la nivel internațional a acestei slăbiciune, dar ele reprezintă un instrument foarte util pentru state pentru a evalua politicile și a identifica lacunele. Noi regretăm faptul că planurile Comisiei Europene nu sunt foarte concrete încă în acest sens și că nu, nu există un leadership din partea Comisiei în acest sens. Trebuie să identificăm uh, priorități de punere în aplicare pentru aceste principii directoare. Astfel, noi recomandăm să se facă um, consultări cu societatea civilă și cu cei care sunt afectați de activitatea întreprinderilor europene. Aceste priorități ar trebui să fie bazate pe o analiză detaliată a coerenței politicilor și a lacunelor ce există în cadrul legal, în cadrul juridic. Politicile europene în domeniul comercial și al investițiilor ar trebui să fie revizuite în lumina principiilor directoare și considerăm că planurile naționale ale statelor membre, planurile de acțiune, ar trebui să constituie un pas esențial în acest proces. Noi recomandăm să se pună accent pe uh, o verificare de tip due, diligence din punct de vedere al respectării drepturilor omului și să se acorde un acces echitabil la justiție celor care sunt afectați. În ce privește verificarea respectării drepturilor omului, ei bine, acesta ar trebui să fie un principiu fundamental, ar trebui să, să nu separăm uh, datoria statului de a proteja drepturile omului față de uh, Uh, datoria întreprinderilor de a face acest lucru. Noi considerăm că Comisia ar trebui să analizeze ce tip de măsuri ar trebui Uniunea și statele membre să ia pentru ca drepturile omului și verificarea respectării acestora să fie transpuse în toate politicile. Există multe opțiuni și noi lucrăm actualmente la un proiect care va fi publicat cândva în acest an și pe care îl puteți lua drept reper. Transparența este un element esențial al oricărei verificări, al oricărui control și noi considerăm că toate rezultatele controlelor trebuie publicate. Ar trebui ca întreprinderile să dezvăluie riscurile legate de operațiunile, produsele și serviciile lor și să arate cum se asigură împotriva acelor riscuri. În fine, câteva cuvinte despre accesul la justiție. Regretăm faptul că acest lucru nu apare în comunicarea Comisiei și încurajăm Comisia să analizeze barierele juridice și practice cu care se confruntă victimele abuzurilor din partea companiilor, mai ales um, cele care um, suferă de aceste abuzuri victime care nu lucrează în teritoriul Uniunii Europene, ci în afară. Și în acest sens avem principii directoare. Președinta, mulțumesc. Dăm cuvântul celui de-al doilea expert, domnului Patrick Icert, secretar general adjunct al Confederației Europene a Sindicatelor. Un expert bine pregătit în această materie. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În numele Confederației Sindicatelor aș dori să vă mulțumesc uh, pentru invitație și să mulțumesc uh, și vorbitoare. Într-adevăr, este un lucru foarte ambițios să încercăm să rezolvăm această problemă, dar dacă vrem să ieșim de, din criză de sus în jos, trebuie să luăm mai multe măsuri și în cadrul pactului social și, într-adevăr, responsabilitatea socială a întreprinderilor face parte din aceasta. Pentru a putea reveni la ceea ce discutăm noi, pot spune că uh, Acolo unde paharul era și pe jumătate gol, acum avem senzația într-adevăr că am făcut progrese concrete și deci paharul este pe jumătate plin. Aș vrea de asemenea să vă vorbesc de noua definiție a responsabilității sociale a întreprinderilor, care consideră, consist, constă și ea într-un, uh, pro, într-un progres destul de mare. E vorba de responsabilitatea și uh, a întreprinderilor și despre consecințele pe care această responsabilitate o pe societate. În același timp, însă, această de, definiție depășește dezbaterea care ne-a făcut să ne chinuim ani de zile în, și în acel uh, multi-stakeholder forum. Considerăm că noua definiție însă reîncadrează oarecum dezbaterea pentru că există o repartizare a rolurilor mai clare. Trebuie protejate guvernele, dar și respectate întreprinderile. Pe lângă acestea mai sunt și alte aspecte care ne plac în această comunicare, de exemplu și referirea la actorii internaționali. Ne-ar fi plăcut poate să găsim o ierarhie în conformitate cu liniile directoare ale OCDE, dar deja lucrurile stau foarte bine. Vreau să subliniez și că responsabilitatea socială a întreprinderilor și respectarea legislațiilor este o condiție sine qua non. După aceea se poate construi pe aceasta. Până acum se cam proceda la carte. Se vorbește și de faptul că dialogul social și responsabilitatea socială se completează. Sunt două lucruri care sunt complementare, ceea ce în 2004 nu se putea spune. Nimeni nu vrea să audă așa ceva, deci cred că și aici s-au făcut progrese foarte mari. Faptul că noua comunicare vorbește de impactul direct și indirect pe lanțul de aprovizionare și așa mai departe și vorbește și de um, activitățile diverse din domeniu este un lucru bun, însă în continuare paharul rămâne pe jumătate gol pentru că să ai un program de lucru e un lucru bun, dar bineînțeles că trebuie și pus în aplicare. În ceea ce privește punerea în aplicare, există mai multe chestiuni care ar trebui să se termine înainte de anul, la sfârșitul anului 2012. Mă refer la angajamentul Comisiei de a publica înainte de finele 2012 un, un raport cu privire la prioritățile Uniunii Europene cu privire la aplicarea principiilor directoare ale Uniunii Națiunilor Unite și de a publica după aceea de, a rapoarte de progres în mod periodic, pentru că Comisia trebuie să dea un uh, exemplu foarte bun. Apoi, Comisia s-a angajat de asemenea și în uh, incitarea statelor membre de a crea, înainte de sfârșitul anului 2012, Planul Național de Punere în Aplicare. Am fost uh, în Danemarca de curând și am văzut ce exemplu bun au putut da ei. Există însă și foarte multe țări în care există semne de întrebare. În uh, al treilea rând avem uh, corporațiile, întreprinderile. Când Comisia spune că se așteaptă de la întreprinderi, de la toate întreprinderile să-și asume responsabilitatea care le revine, aceasta este oarecum o așteptare a lui Godot, din păcate. Mi-e teamă că o să fim cam dezamăgiți. Iar punctul 4, Comisia s-a angajat să prezinte înainte de sfârșitul anului, așa cum a anunțat-o ea prin actul unic, o propunere legislativă cu privire la transparența informațiilor sociale și de mediu. Și cred că este un angajament foarte important. Transparența este cheia și rapoartele acestea trebuie să fie comunicate și membrilor Comitetului uh, de Întreprindere și celorlalți actori. De asemenea, se aude foarte des uh, despre reticențele existente, că s-ar putea ajunge la varianta mai soft, poate. Deci, de fapt, ceva mai puțin pertinent. Ar fi o greșeală însă să așteptăm. Există deja mai multe țări care au adoptat mai multe cadre și cred că trebuie să o facă toate țările pentru a-și putea pune în aplicare programele. Sigur că țările mici sunt diferite de cele mari, trebuie să respectăm și specificitatea IMM-urilor din țările acestea, însă în ceea ce privește principiile trebuie să facem uh, progrese. Nu înseamnă că dacă e, sunt diferite întreprinderile putem să punem copiii la lucru ca să caricaturez. Oricum, ideea este să avem uh, un impuls pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acum câțiva ani știți că s-a uh, dărâmat o uzină în Bangladesh și, din păcate, întreprinderile erau belgiene. Era vorba de un birou cu două persoane la Bruxelles care nu făcea nimic altceva decât inversa uh, licitații și de partea cealaltă dădeau telefoane în Bangladesh, puneau furnizorii în concurență, o formă de dumping social, fără niciun fel de scrupul. Bineînțeles că dacă ar fi fost obligați să raporteze, poate ne-am fi dat seama că era o cifră de afaceri destul de mare asociată și deci că în subcontractare ei, de fapt, angajau foarte multă lume. Acum, în ceea ce privește piețele publice, nu cred că din cauza crizei ar trebui să ne lăsăm la o parte acest aspect. Cred că chestiunile de mediu și acestea sunt uh, pe același nivel. S-a vorbit despre practicile comerciale uh, ilegale, așa numitul green greenwashing și uh, alte practici care nu sunt de fapt reale. Acum câțiva ani uh, a avut loc, a avut loc mai degrabă politica de pick and choose în care se alegea ce se dorea și se lăsa deoparte altceva, iar drepturile sindicale erau tot timpul cele care se lăsau deoparte. Responsabilitatea socială a întreprinderii trebuie să facă parte din politicile comerciale, trebuie să fie un curent general. Noi um, acordăm multă atenție acordurilor cadre internaționale și europene și în această fază de consultare în, la următorul uh, comitet executiv pe care îl avem săptămâna viitoare, întreprinderea, uh, instituția noastră va încerca să creeze un cadru de reguli opționale pentru uh, o negociere transfrontalieră. Eu am negociat la mai multe, nego- am participat la negocieri internaționale și cred că este bine să avem o privire de ansamblu. Deci, unu, abordare cu, pentru mai mulți actori, doi, transparență, monitorizare, uh, Astăzi, uh, tot ceea ce ține de verificare și control este o piață de 60 de miliarde de dolari, deci un big business. Să nu uităm uh, ce se spunea în, la Stockholm în 2009, cel mai bine pentru a controla este să ai sindicate libere și independente. 3. S-a spus de mai multe ori că responsabilitatea socială a întreprinderii uh, erau uh, doar câteva, 600 întreprinderile care își asumau această răspundere, acum sunt mai multe mii, dar în continuare nu este bună deloc situația de pe piață. 200 și ceva de lucrători au murit în, Pakistan acum câteva luni. Trebuie să închei, da, știu, doamnă președinte. Trebuie să să progresăm. Mi se spune că uh, consumatorul nu este interesat de așa ceva. Am încercat să ne uităm la problemă din partea cealaltă, să cerem întreprinderilor și consumatorilor care este viziunea lor. Le-am spus, sub, sunteți în subcontractare în China și au spus nu. Și au zis nu, că atunci trebuie să ne explicați, să ne demonstrați că este așa. Deci transparența este esențială. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la al treilea expert, doamna Suzanne Stormer. Sunteți uh, vicepreședinte în, în uh, întreprinderea Novo Nordisk, întreprindere daneză, sunteți în comitetul executiv. Înțeleg că este o întreprindere exemplară, așa cum a fost ea numită. În ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderii, aveți cuvântul 5 minute, vă rog. Do what I can to stick to my time. Uh... Mulțumesc. O să fac tot posibilul pentru a respecta timpul care mi-a fost acordat. Vreau să-i mulțumesc mai ales domnului Howard. Prima dată că m-am întâlnit cu el a fost acum 10 ani aici la Bruxelles, când Novo Nordisk și mm, a fost aici uh, și eu am venit împreună cu colegii mei pentru a accepta un premiu am mai făcut progrese, bineînțeles, de atunci și am văzut foarte multe puncte la care chiar aceste progrese sunt vizibile. Vreau să vă vorbesc în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi și sper și în numele întreprinderilor în general, dar și în calitate de cetățean care dorește să vadă că acest domeniu avansează. Permiteți-mi, vă rog, să încep uh, prin ceea ce a spus și colegul meu înainte, și anume că trebuie dată o definiție a responsabilității sociale a întreprinderilor din partea Comisiei. Mi-ar place foarte mult să lăsăm sâul la o parte la un moment dat, pentru că cred că în dezbaterea pe care o purtăm vedem că există o dihotomie oarecare totuși, există o diferență între aceste două domenii. Trebuie să ne gândim însă la, și la partea comercială. Și cred că prin această abordare trecem pe lângă țintă oarecum. Noi considerăm că o societate sănătoasă și o economie sănătoasă este de fapt baza pentru a avea o afaceri sănătoase. Deci este în interesul nostru să contribuim la bunăstarea societății noastre și a noastră în general. Suntem foarte clar conștienți de, de ținta societății noastre, care este să fim la slujba cetățeanului societății în general. Însă se pare că pierdem această perspectivă din ce în ce mai mult. Cheia pentru întreprinderi, de fapt, ar trebui să fie ca scopul să fie să servească populația. Când ne uităm la responsabilitatea corporațiilor, trebuie să ne uităm la trei nivele. Există un prim nivel care are legătură cu comportamentul responsabil. Asta este ceea ce putem uh, codifica. De exemplu, avem uh, pactul global, avem alte inițiative, cum ar fi și alte linii directoare, care ar putea să ne asigure un nivel minim de comportament. Apoi, următorul nivel se referă la uh, cum ar putea întreprinderile să fie mai competitive și uh, aceasta este poate ceea ce poate să facă comisia să și construiască pe valori deja existente. O altă posibilitate care este încă neexplorată în comunicarea comisiei, pe care ne-ar place să o putem analiza împreună cu comisia și să lucrăm împreună cu partenerii și comisia la ea, este schimbarea de sistem de care avem nevoie, o inovare fundamentală, absolut necesară și care se obține numai prin parteneriate. Acesta nu este un tip de parteneriat unde există doar un singur actor, ci e nevoie de mai multe legături transfrontaliere și inițiative transfrontaliere care să, se, să rezolve provocările sistemice cu care trebuie să ne confruntăm, mai ales atunci când ne uităm la Europa ca un uh, pacient uh, care îmbătrânește din ce în ce mai mult sau poate din contră reușim să ne uităm la ea ca la un motor de sănătate. Cred că din perspectiva noastră ar trebui să răspundem uh, la întrebarea următoare. Nu numai să, să încercăm să nu rezolvăm numai problemele, ci și să facem prevenire, să mergem la rădăcina problemelor. Și cred că atunci când ne gândim la comunicarea recentă a Comisiei, trebuie să ne uităm la rădăcinele acestui rău. Dacă ne gândim la ceea ce poate face mediul de afaceri, vreau să vă amintesc de așa numitele frontiere ale performanței. Există, de exemplu, un pool de câteva mii de întreprinderi care controlează 3% din PIB-ul european și, de asemenea, și o proporție importantă a, locului, a forțelor de muncă. Dacă reușim să comunicăm cu aceste întreprinderi care prin sistemele lor, prin uh, modelele lor ar, pot face o diferență, atunci putem și noi să înregistrăm progrese mai mari. Cel mai important este că, de exemplu, o companie cea mai importantă, cea uh, foarte mm, cunoscută din Nord, cum este aceasta pe care o reprezint eu, se concentrează, de exemplu, și pe scopul ei și scopul ei principal este să stea în slujba societății. Mulțumesc! Merci beaucoup, merci. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru toate aceste elemente. Ne dăm seama că în ce privește definiția există un adevărat consens printre invitații noștri. Acum dau posibilitatea colegilor să ia cuvântul. Îmi închipui că mai întâi Nadia Hirsch vrea să ia cuvântul. Zuerst einmal herzlichen Mulțumesc uh, mai întâi celor trei uh, vorbitori. Foarte interesante contribuții, vă mulțumesc foarte mult. Este vorba de o temă despre care putem vorbi foarte intens deja. Am fost săptămâna trecută în SUA și m-am întâlnit cu organizații non-guvernamentale, dar și cu asociații și întreprinderi și am discutat despre responsabilitatea socială a întreprinderilor. A fost foarte interesant să vedem diferențele, de exemplu, între mentalitatea americană în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor și cea europeană, pentru că există mai multe diferențe. se orientează totul mult mai puternic pe ideea că trebuie să existe și un plus pentru întreprinderi. Aceasta este ideea americană, ceea ce nu este deloc un lucru de neglijat. O întreprindere trebuie să profite și ea de pe urma faptului că se iau măsuri sociale care îmbunătățesc statutul lucrătorilor sau dacă se iau măsuri de mediu. Cred deci că e o situație optimă și în final uh, ar trebui să facem eforturi pentru ca totul să fie durabil. Tot ceea ce este așa cum uh, se întâmplă cu această societate. În ceea ce privește munca copiilor, s-a vorbit despre ea înainte, eu nu cred că acest domeniu poate să fie menționat în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor. Uh, Când e vorba de trasabilitatea produselor și de originea unor uh, substanțe, de exemplu, mi se pare că anumite lucruri sunt de la sine înțelese. Asta este și ceea ce spuneam când ziceam că unii au o înțelegere diferită, pentru că aceste reguli nu sunt identice pentru toată lumea. Există întreprinderi care disponibilizează cetățeni lucrătorilor pentru ca să se poate implica, de exemplu, în binele comun pe, uh, în, uh, într-un anumit oraș, de exemplu, disponibilizează pe un termen scurt, ceea ce aduce un avantaj mare pentru comuna respectivă, că se angajează respectivele persoane și întreprinderile au uh, avantajul că lucrătorii prime, capătă experiență de management, pot să aibă și o informație din alt punct de vedere și deci e o situație de câștig de ambele părți. Eu cred că acest punct central ar trebui să ne fie și nouă model. Am uh, făcut uh, am avut o uh, experiență interesantă și în comparație cu SUA. De exemplu, în Germania, mai, întreprinderi mari mari sunt destul de rezervate în a spune ceea ce fac, ce lucruri bune fac, pentru că au teamă că astfel să trebuiască să intre într-o poziție de defensivă, pentru că probabil că se spune a, au nevoie să facă ceva bun pentru ca să poată să supraviețuiască. Deci e nevoie de o schimbare a mentalității, că întreprinderile nu trebuie să se justifice pentru faptul că fac o faptă bună, ca să spunem așa, ci pentru că merg într-o direcție mai strategică. Toate acestea țin însă de percepție și percepția din Europa e diferită de cea din Statele Unite. Mi se pare totuși că este pozitiv dacă întreprinderile sunt susținute în acest demers. Sunt însă destul de incertă în ceea ce privește criteriile obligatorii de raportare și introducerea acestora. Mi se pare foarte problematic pentru că există diferențe foarte mari de la sector la sector și în funcție de branșa pe care nu o alegem, există aspecte foarte diferite. Acestea însă sunt puncte pe care le putem uh, gestiona și în cadrul raportării. Mulțumesc! Mulțumesc! Filip Bula, vă reamintesc ceea ce ar fi trebuit să vă precizez uh, la început, chiar și atunci când a luat cuvântul domnul raportor, faptul că interesul unei audieri este să putem să adresăm întrebări experților uh, aici prezenți care ar putea să ne permită să avem o mai bună cunoaștere a chestiunii despre care discutăm. Deci dacă aveți întrebări și pentru experții noștri, e foarte bine. Mulțumesc, doamnă președinte, am să încerc să-mi transform observațiile în întrebări, ca să vă dau ascultare. Da, eu sunt uh, cât se poate de convins de faptul că întreprinderile au de jucat un rol economic și că ele au și o răspundere pe plan social. Legătura între cele două este una solidă și mă mir uh, de faptul că a durat atât de mult timp Uh, înainte de a se adopta acest concept de uh, răspundere socială a întreprinderilor, eu care nu sunt deputat de mulți ani. Este și o problemă de guvernanță și trebuie să existe o legătură între părțile interesate, trebuie promovat dialogul social astfel încât uh, obiectivele întreprinderilor să fie um, atinse și pentru a se ține cont de toate preocupările lor în domeniul social, um, um, etic și așa mai departe. Am și câteva întrebări pe care am să le adresez la sfârșit, de exemplu în ce privește subcontractarea și sectorul în care întreprinderile sunt active. Dacă ne gândim la ceea ce putem să cerem unor întreprindere, este uh, evident că totul depinde, cum spuneam, de sectorul în care ele sunt uh, active. Iar în ce privește dialogul social, eu cred că ar trebui să um, evidențiem acele întreprinderi care tocmai fac un efort deosebit în ce privește dialogul social sau în ce privește protecția mediului și în general pe plan social. Sunt întreprinderi care își reinvestesc beneficiile tocmai pentru uh, a proteja mai bine mediul sau pentru a um, îmbunătăți condițiile de muncă ale angajaților. Și cred că aceste întreprinderi ar trebui premiate cumva și uneori sunt mirat că ele sunt excluse Uh, ex officio din această problematică a uh, răspunderii sociale um, a întreprinderilor. Îmi mai pun și anumite întrebări în ce privește posibilitatea pe care am avea-o de a avea un sistem de notare, un fel de sistem de notare pentru chestiuni sociale căci eu știu că criteriile de mediu sunt mai ușor de cuantificat, de măsurat pentru acele întreprinderi. Pentru criteriile sociale și mai ales respectarea lor e mult mai greu să evaluăm. Analizele ar fi mult mai aleatorii. Și din această cauză eu apăr o anumită idee, poate că sunteți deja la curent. Eu îmi doresc să existe un sistem de notare, de rating social, care să constituie un criteriu pentru analiza celor întreprinderi care uh, um, spun că sunt întreprinderi sociale. Și, cum spuneam, să putem să um, recunoaștem și valoarea și acțiunile acelor întreprinderi care, cum vă pomeneam mai devreme, și reinvestesc profitul pentru acțiuni în domeniul social. Și atunci întreb pe experții noștri ce cred despre această idee. Pentru că ne dorim să avem mai multă convergență pe piața unică și să putem să facem acest lucru prin intermediul uh, notării uh, în domeniul social. În plus, poate că ar fi un stimul pentru investitori să uh, își folosească banii pentru a finanța asemenea acțiuni în domeniul social. Și bineînțeles că ne-am dorit mai multă transparență pentru a diferitele investiții și diferitele orientări ale întreprinderilor atât pe plan social cât și ce privește protecția mediului. Cred de asemenea că am putea să favorizăm, chiar dacă nu putem să impunem, ideea mea și o să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu mine sau nu, Ideea mea era să nu plecăm de la obligație, să rămână ceva facultativ. Dar, pe de altă parte, să obligăm întreprinderile să aibă o răspundere socială și de mediu și să folosească o parte din profituri pentru a face investiții în acest sens. Dacă puterea publică, dacă statele membre includ cu titlu de, cauz, de mm, clauză un criteriu social și o acordare a unei note sociale întreprinderilor, probabil că totul va evolua mai repede și mai ușor. Cu atât mai mult cu cât întreprinderile ar solicita uh, să primească această notă uh, pe o bază facultativă. Deci întrebarea mea era ce crezi despre această abordare și în concluzie, vreau să mai repet faptul că mm, axa economică și cea socială trebuie să fie interdependente. Mulțumesc, doamna Benara Batu. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului și invitațiilor noștri. Una dintre experte a spus că ar trebui să scoatem litera S din uh, acronimul Răspunderea Socială a Întreprinderilor. Eu cred că ar trebui să adăugăm și E-ul de la ecologic. Ar fi mai normal să spunem răspunderea socială și ecologică a întreprinderilor. Am ascultat, știu care este definiția acestui concept, dar atunci am vrut să vă întreb, după părerea dumneavoastră, toate întreprinderile sunt vizate? Ce faceți cu cooperativele, cu uh, societățile mutualizate? vor exista aceleași criterii pentru aceste structuri care uneori sunt și structuri producătoare de bunuri. Iar în ce privește domeniul sănătății, mi se pare deosebit de important. Au avut loc dezbateri în mai multe țări, deosebit în Franța, în ce privește asbestul. Căci întreprinderile, atunci când au ales acest material, uh, au uh, creat acest uh, fenomen uh, foarte negativ uh, al uh, cancerului cauzat de asbest. Mai există și problema bisfenolului A, care știți foarte bine este folosit în multe obiecte din plastic. Și atunci, ce răspundere are o întreprindere? Noi trebuie să evaluăm alegerile pe care le face, um, obiectivele pe care și le fixează ne vom mulțumi să controlăm dacă se respectă criteriile uh, ecologice și ne vom mulțumi cu atâta. Vom merge și mai departe. O întreprindere care are acțiuni uh, cu un impact uh, mortal um, va fi trasă la răspundere sau nu? Pentru mine, achizițiile publice iarăși au un rol foarte important pentru că credem că astfel întreprinderile vor fi obligate să uh, integreze aceste criterii eh, sociale și ecologice în eh, eh, organizarea lor, în, în politica lor. Și apoi mă întreb dacă n-ar fi bine să avem și alte criterii decât cele legate de interesele economice, de producerea profitului. Cum putem să împăcăm răspunderea socială și ecologică cu Uh, um, criteriul producției, pentru că PIB-ul nu este o noțiune um, învechită, din potrivă. Avem nevoie de creștere economică, deci ar trebui să avem și alte criterii, uh, în plus chiar de PIB, pentru a fi coerenți. Mulțumesc, înainte de a da cuvântul experților noștri, aș vrea și eu să adresez câteva întrebări. Doamna Bronski, ați spus că poate că trebuia să ne punem întrebarea în ce privește accesul la justiție și a regretat faptul că nu se găsea nimic în textul comisiei în această prevedere. Vă gândeați la acțiunile colective sau la cu totul altceva? Apoi, ați vorbit despre definiție. Eu cred că acum suntem mai aproape de definiția de la ONU și de la OCDE. Da, dacă păstrăm această definiție, atunci oare Parlamentul trebuie să meargă și mai departe? O altă întrebare. Unul dintre dumneavoastră se, dar tot doamna Vronski se bucura de faptul că guvernanța uh, corporatistă și răspunderea socială mergeau mână în mână, dar eu am fost frapată de faptul că Chiar și la comisie în urmă cu câțiva ani, aceste subiecte de fapt nu prea se întâlneau, erau uh, tratate în paralel. Eu cred că cel mai bun mijloc de a face să existe această răspundere socială este prin intermediul guvernanței. Și această ambiguitate care se traduce prin existența unor politici nu foarte dure față de întreprinderi, și vedem cum stabilesc strategiile de investiții, strategiile de resurse umane. Ne întrebăm dacă nu o să pierdem o pârghie utilă și dacă a ști dacă ar trebui să fie o, o obligație sau o alegere facultativă, eu nu dețin secretul Regula absolută pe piața internă în UE este o concurență liberă și uh, onestă. Ori, în momentul în care am face un etalon, un criteriu din răspunderea socială, de ce n-am putea să-l impunem tuturor întreprinderilor? Și nu văd de ce am uh, uh, avea, am, am intervenit în ce privește concurența, atâta timp cât toată lumea ar trebui să respecte exact aceleași condiții, respectiv acest criteriu. Eu am fost uh, raportoare în ce privește răspunderea socială a întreprinderilor în acordurile internaționale. Nu credeți că aceste principii și valori fundamentale care se regăsesc în acordurile internaționale pe care le semnează Uniunea Europeană uh, sunt uh, bune, dar eu mă întrebam dacă nu era și mai bine dacă insistam asupra răspunderii sociale a întreprinderilor chiar și în aceste acorduri pe care le semnăm cu țări terțe. Recent am fost la Liej cu niște prieteni uh, la uzina ArcelorMittal nu știu ce se întâmplă acolo în domeniul răspunderii sociale, dar uh, când știm ce se va întâmpla, ne întrebăm până la urmă care este semnificația răspunderii, pentru că Mita spune că, da, practică răspunderea socială, dă dovadă de răspundere socială, dar de fapt uh, e o catastrofă dacă ne uităm la uh, uzina de la Florange și e o catastrofă care ia proporții. Domnule raportor, doriți să luați cuvântul ca să puneți întrebări experților? Am să fiu uh, foarte rapid. Vă rugăm Vă rog să-mi spuneți și care ar fi legătura dintre uh, recesiunea economică și răspunderea socială. Oare a supraviețuit această răspundere socială în aceste vremuri de criză economică? Și am vorbit despre mai multe cazuri concrete aici și cred că ar trebui să avem o nouă dezbatere aici în comisia noastră despre acest concept al uh, valorilor împărtășite. Mulțumesc. Acum, ca să respectăm tradiția, vom da cuvântul invitațiilor noștri în ordine inversă, dar asta nu înseamnă că o să beneficiați de mai mult timp decât pentru introducere. Sunt obligată să nu vă las mai mult de 5 minute încă o dată. Da, vă rog. Mulțumesc. Cred că poate și eu uh, am uh, turnat gaz pe foc când am vorbit despre această noțiune partajată uh, a responsabilității sociale. Într-adevăr, întreprinderile sunt competitive, vor să concureze, însă o astfel de strategie nu înseamnă că competitivitatea exclude o împărtășire a responsabilității. Nu, din potrivă. Întotdeauna trebuie să ne gândim la consecințele deciziilor noastre, la implicațiile din punct de vedere social, economic și de mediu și doar așa luăm hotărâri, încercând să calculăm care sunt consecințele lor. Și uh, revenind la guvernanța corporativă, eu am uh, toată simpatia pentru companiile care uh, proiectează o imagine falsă acum, pentru eforturile lor, cu toate că nu sunt de acord cu uh, această practică. Nu pot să declari un lucru pe hârtie în rapoarte și altceva să faci în realitate. Eu ziceam că trebuie să abordăm această problemă de la rădăcină. Comisia ar trebui să se gândească la cum ar putea să încurajeze companiile să se comporte mai uh, responsabil, mai durabil și așa ajungem la responsabilitate corporativă sau durabilitate corporativă, pentru că asta asigură sustenabilitatea și sănătatea unei întreprinderi într-o societate sănătoasă. Deci, durabilitatea corporativă, responsabilitatea corporativă trebuie să fie inclusă în managementul corporativ, în ADN-ul unei întreprinderi. Și cred că ea este deja în ADN-ul unor companii mai mari și chiar mai mici. Nu doar companiile mari își permit să facă acte de responsabilitate socială, ci și ele mici. În fine, dacă vă uitați la recentele experimente pe care le-am văzut investitori care încercau să obțină informații de la companii, obțineau și cereau informații întâi um, economice, cifre și alte informații complementare. Ei bine, investitorii care primeau și alte informații pe lângă cifrele uh, referitoare la activitatea economică erau mai în măsură să obțină o perspectivă, o imagine mai realistă, mai cuprinzătoare asupra companiei. Deci, aceste informații complementare includ um, acțiunile, măsurile pe care o întreprindere le ia și din punct de vedere social, economic și de mediu. Iată că din partea investitorilor există un interes, există o solicitare și sunt convinsă că acest lucru este valabil și pentru ceilalți actori. Iată că companiile sunt evaluate dintr-un punct de vedere mult mai complet. Mă opresc aici. Președinte, mulțumim. Domnule Icert. Mulțumesc, doamna președinte. Ca să revin la cazul mital, aveți perfectă dreptate. Tocmai de asta avem nevoie de un cadru. Trebuie să ne asigurăm că avem o reacție în astfel de cazuri. Mi-amintesc de un alt caz, o întreprindere din Marea Britanie, care a inspirat o carte, Tesco Police, pe care vă recomand. Ei bine, această întreprindere a creat un supermarket într-o regiune din Marea Britanie care se confrunta cu um, o perspectivă socială foarte proastă. Ei bine, um, s-a constatat că um, această întreprindere se aproviziona din Bangladesh, unde sigur că drepturile sociale nu sunt respectate, erau abuzați copii și așa mai departe. Deci, ca să evităm astfel de cazuri, e nevoie de un cadru. Da, îmi dau seama că există sectoare diferite, că dimensiunea, talia companiilor de care vorbim diferă, dar, așa cum uh, se spunea mai devreme, e nevoie de norme internaționale, norme fundamentale, care să nu poată fi negociate, care să fie valabile pentru toată lumea. Apoi, să nu credeți că întreprinderile cu vocație socială fac neapărat uh, acțiuni de responsabilitate socială. Chiar dacă își declară această vocație, nu înseamnă neapărat că ele o și pun în practică. În al treilea rând, uh, da, doamna Stormer are dreptate. Uh, conceptul acela de responsabilitate socială din trecut este depășit. Putem vorbi de responsabilitate socială și de mediu, de durabilitate. Pentru mine, această responsabilitate trebuie să fie triplă, socială, economică și de mediu neapărat. Ce trebuie să facem? Uh, n-ar trebui să creștem numărul de instrumente în mod inutil, din contră, comisia ar trebui să încerce să le grupeze în câteva criterii fundamentale care să întrunească acordul tuturor. Și în fine, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, doamna președinte. Eu cred că responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie să figureze în contracte, în acordurile comerciale. Trăim într-o lume din ce în ce mai globalizată și uh, eu fac parte din garda veche. Știu că responsabilitatea socială a întreprinderilor a fost lansată în SUA pe timpul lui Clinton. Noi am încercat în uh, Europa să o preluăm și să o îmbunătățim, dar există și alte regiuni din lume care sunt preocupate. În China am văzut că începe să intre în atenție. Deci ar trebui ca în sfârșit această responsabilitate socială a întreprinderilor să fie preluată în toate acordurile. Avem un acord cu Coreea, unde aș fi vrut să se regăsească. Nu știu însă ce se va întâmpla cu celelalte țări mari cu care sunt uh, negocieri în curs. Va trebui să ne ocupăm de asta. Dau acum cuvântul doamnei Elin Vronski. Mulțumesc. O să răspund la ideea aceea de rating social care a fost propus aici și care mi se pare interesantă. Ei bine, cred că ar fi destul de dificil de pus în practică, așa după cum bine ziceați, ar fi greu de verificat um, întregul lanț de aprovizionare și respectarea drepturilor uh, fundamentale, drepturilor în materie de muncă. Deci Poate că ar fi mai bine să ne gândim mai mult pentru a vedea cum o putem pune în practică. În schimb, mi se pare că nu greșim dacă cerem o mai mare transparență din partea întreprinderilor. Acest lucru nu poate decât să fie benefic pentru toată lumea. Uh, unele părți interesate au spus că ar fi costisitor să existe o raportare financiară uh, neobligatorie. Însă să nu uităm că există un alt cost, cel al lipsei de încredere a investitorilor și consumatorilor, care și el se poate dovedi uh, semnificativ pentru o întreprindere. Aceste informații există, de obicei întreprinderile le au, pur și simplu trebuie să le pună la dispoziție pentru a câștiga un plus de încredere. În ce privește aspectele de prevenire, ei, acel uh, tip de verificare, eh, de due diligence, eh, mi se pare interesantă. Cred că aici întreprinderile ar trebui doar să identifice riscurile de nerespectare a drepturilor lucrătorilor pe care le-ar putea preveni, să prevadă niște măsuri de remediere și sancțiuni eventual. De exemplu, la sănătatea publică acest lucru ar fi um, foarte bun, pentru că putem preveni înainte să se întâmple ceva. În ce privește accesul la justiție, da, uh, și acțiunea în grup ar putea fi o soluție pe care trebuie să o luăm în calcul, dar mai există și altele. Ce vroiam era să ne gândim la obstacolele pe care victimele din țările terțe le au atunci când încearcă să aibă recurs la justiție, chiar uh, atunci când fac uh, apel la instanțele europene. Vă gândiți uh, cât de costisitor este să demareze o acțiune instanță în Europa. Dar au început deja reflexiile pe această temă și așteptăm răspunsul Comisiei este um, lansat deja un studiu, studiul de la Edinburgh, prin care se evaluează activitatea companiilor europene în străinătate. Nu am notat alte întrebări concrete, din câte văd nu mai e nimic. Bun, ce așteptăm din partea comisiei este publicarea raportului cu privire la prioritățile UE înainte de 2012, înainte de finele anului 2012, dacă e posibil. Am vrea ca mai multe direcții generale să se implice în acest proces, lucru care până acum nu s-a întâmplat. Mulțumesc. Președinte, domnule raportor, suntem destul de în, întârziere, așa că vă dau cuvântul foarte pe scurt să încheiem această dezbatere. Da, știu că reprezentanții DG Enterprise au ascultat uh, cu mare atenție și mă bucur să văd acest lucru. Știu că n-am prea mult timp la dispoziție, dar am vrut să semnalez acest lucru. Vreau să-i uh, mulțumesc doamnei Hirsch și domnului Boulon pentru contribuțiile dumnealor. Îmi pare bine că s-au exprimat și sper să putem obține un consens cât mai larg în pregătirea acestui text. Dacă sindicatele și patronatele pot face acest lucru, și noi trebuie să ne implicăm. Doamna Hirsch, vă spun dumneavoastră mai ales, am vorbit cu mulți colegi, mulți omologi din SUA și mi-au uh, menționat procesul la Kimberley despre companiile ITNC din uh, America și m-au întrebat de ce voi în Europa nu faceți mai multe, de ce nu puneți mai mare presiune. Întrebări foarte pertinente. Cred că ar trebui uh, să fim uh, puțin mai, mai uh, smeriți. Am crezut că prin comunicarea din 2006 am făcut un lucru măreț, însă nu am făcut practic suficient de mult pe plan global. În ce privește munca copiilor, uh, n-am făcut destule. Știm că s-au purtat dezbateri despre exploatarea copiilor prin muncă, uh, copiii care sunt forțați fie să lucreze, fie să se drogheze sau să se prostitueze. Deci, iată, probleme. Multe companii vin și spun că nu uh, au uh, copii angajați în lanțul lor de aprovizionare, dar trebuie să-și dovedească acest lucru. În ce privește acea inițiativă prin care câțiva angajați pot să se ofere voluntari pentru acțiuni sociale, da, mi se pare interesant. Aș vrea o propunere din partea Comisiei Europene în acest sens. Știu că multe companii deja fac acest lucru, dar nu e oficializat. În ce privește transparența și raportarea și asigurarea condițiilor de participare egale, da, acestea trebuie impuse mai ales ca urmare a declarației Rio Plus în țări uh, precum Africa de Sud uh, și China și chiar India, se întâmplă o grămadă de lucruri și trebuie să fim foarte atenți. Știm că guvernul german uh, și mai mulți uh, actori importanți din Germania au spus că da, vrem uh, să așteptăm să vedem ce va face Comisia Europeană și abia apoi vom lua o poziție. Deci mă bucură participarea dumneavoastră, doamnă Hirsch. Noi aici, în comisia noastră, nu putem să analizăm detaliile, putem vorbi despre problema transparenței ca principiu, dar nu putem merge mai departe. Domnule Boulon, comerțul echitabil, vocația socială, eh, toate acestea sunt eh, exemple de responsabilitate socială a întreprinderilor. Nu vrem ca aceste companii să își piardă nișa, acest rol pe piață, însă vrem să meargă mai departe. Și, într-adevăr, eh, e important să includem, să integrăm această problematică a responsabilității sociale în toate politicile și acordurile. În ce privește ratingul social, sunt de acord. Uh, la directiva privind achizițiile publice s-a încercat uh, includerea unei astfel de măsuri. Acolo um, e mai ușor, uh, poate, dar cred că putem merge și mai departe. Eu însă aș fi puțin precaut, pentru că să nu uităm că în unele țări s-a încercat un astfel de lucru și nu a reușit. Eh, poate că ar fi mai bine să încercăm să promovăm acest lucru de jos în sus și să nu îl impunem de sus. Doamna Benarabatu, și cu dumneavoastră sunt de acord și v-aș eh, menționa un singur lucru în legătură cu definițiile. Ați auzit că patronatele, sindicatele și ONG-urile agrează definiția propusă de comisie. Eu m-am referit în două articole la responsabilitatea socială a întreprinderilor, la dezvoltarea durabilă, la etica în afaceri, la responsabilitatea de mediu. Ei bine, 90% uh, dintre aceste concepte se întrepătrund. Și am dat exemplul cu Novo Nordisk. Eu cred că ne putem uh, scuti uh, timp și efort dacă acceptăm uh, pur și simplu definiția propusă de comisie în comunicare. Doamnă președinte, dumneavoastră ați spus, uh, desigur nu e, nu ține de mine să vă critic aici, dar spun acest lucru. Comisia a um, inclus un mix foarte inteligent de propuneri în comunicarea sa. Dacă le acceptăm, um, prevenim polarizarea. Eu cred că toată lumea poate să accepte aceste măsuri. Deocamdată nu mai, uh, mai mă lungesc, nu mai zic alte lucruri. Vă mai spun doar că prin textul meu vreau să arăt că responsabilitatea socială a întreprinderilor poate contribui la refacere economică. Acesta e argumentul. La Rio, multe dintre companii vorbeau despre o, o mai mare amploare a acestor acțiuni. 6.000 de companii la nivel global sunt preocupate de responsabilitatea socială a întreprinderilor. Cam 3.000 sunt din Europa. Eu cred că putem merge mult, mult mai departe. Iar în ce privește partajarea de valori da, v-am înțeles. Uh, domnul Icerc s-a referit la oportunitățile pe care acesta le poate crea. Există oportunități, există valori pe care le-ar um, considera atractive toate părțile interesate. Bun. Um, atât mă opresc aici. doamnă președinte, îmi pare bine că a avut loc această audiere publică, intervențiile au fost de mare calitate și vor sluji la redactarea textului. Mulțumesc, domnule raportor. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc invitaților noștri pentru precizia și expertiza cu care ne-au vorbit aici. Pentru comisia noastră va fi o valoare adăugată foarte clară din partea dumnealor și cred că toate ideile pe care ni le-au transmis vor fi importante pentru redactarea raportului comisiei noastre cu privire la uh, responsabilitatea întreprinderilor a domnului Howitt. În ceea ce privește definiția responsabilității, nu sunt în dezacord, ci am pus o întrebare. Mi se pare însă că ați răspuns la această întrebare, am luat notă de acest lucru. Nefiind însă la fel de instruiți ca dumneavoastră pe acest dosar, vreau să întreb dacă există o mișcare în direcția bună, dacă trebuie să cerem mai mult sau dacă suntem mulțumiți cu ceea ce avem. Dar dacă toată lumea este mulțumită cu aceea, această definiție, atunci e foarte bine. Mulțumesc tuturor uh, membrilor comisiei care au participat la dezbatere, care au asistat și ne-au ajutat. Trecem acum la calendar. Domnule raportor, ne veți prezenta proiectul nostru de raport pe 19 noiembrie. El uh, va avea o termină de depunere a amendamentelor până pe 26 noiembrie, vom examina amendamentele pe 6 decembrie și va fi adoptat pe 14 ianuarie după concertarea cu Comisia Juridică. Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi și îi dau cuvântul domnului Stephen Hughes pentru raportul său de inițiativă cu privire la amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și perspectivele de eliminare completă a azbestului existent. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am făcut o introducere foarte lungă la proiectul meu de raport, la ultima noastră reuniune, când am avut un, o audiere pe această temă și experții uh, au uh, citit uh, proiectul, uh, raportul meu de proiect și l-au susținut în mare parte. Iar acum membrii au în fața lor proiectul de raport, iar termenul de depunere a amendamentelor va fi 18 octombrie. Mă bucur că vom putea înainta amendamente și mă bucur că voi putea să mai colaborez și cu raportorii din umbră până atunci pentru a ajunge la compromisuri. Permiteți-mi, vă rog, să fac câteva remarci în introducere și câteva comentarii cu privire la azbest ca atare. Doamnă președinte, aș vrea să spun că aproape acum 30 de ani, primul raport pe care l-am întocmit eu în calitate de deputat european a fost tot pe tema azbestului. Am anunțat în circumscripția mea că nu mai particip la alegerile din 2014, deci probabil că acesta va fi, va fi ultimul meu raport de anvergură și deci practic s-a închis cercul. Dar uh, știm că în aceste, acești 30 de ani acum uh, s-a uh, introdus o interdicție totală de folosire și, și comercializare a azbestului. Însă, din păcate, acesta mai este prezent în infrastructurile Uniunii Europene, în clădirile publice sau private, în uh, transporturi, de exemplu, în trenuri, vapoare și deci uh, probabil că această moștenire va trebui să fie gestionată și pe viitor. Lucrătorii va trebui să se lupte în continuare cu azbestul pentru următorii ani două puncte importante în legătură cu asbestul. În primul rând, perioada sa foarte lungă de uh, acțiune, care, de exemplu, uh, după o expunere de uh, câtva timp, după 30 sau 40 de ani, poate interveni decesul și uh, boala în urma acestei substanțe. De exemplu, cineva care a lucrat pe vapoare în 1960 a murit în august din cauza uh, expunerii la asbest în mediul profesional, deci foarte mulți ani au trecut până când el să fie dărâmat de uh, boală. Deci este o perioadă foarte lungă, într-adevăr, până la uh, momentul uh, decesului. și uh, în momentul în care un lucrător este expus uh, la asbest, um, acesta deci poate să întâlnească consecințe și mult mai târziu, perioada de latență fiind foarte lungă. Apoi, uh, o altă problemă de ce cu asbestul este că printre materiale, acesta are un um, um, ciclu de viață de 30 de șai până la 60 de ani, ceea ce înseamnă că probabil vor trebui demolate sau renovate foarte multe clădiri deja existente. Și deci vom uh, fi în continuare expuși la asbest. Cu cât uh, însă uh, de la interdicția asbestului cu cât, cu cât așadar această interdicție este mai uh, departe în timp, cu totuși cu atât mai multe dificultăți vom avea să gestionăm problema clădirilor existente. Să mă refer acum concret la raportul meu, sper că ați avut uh, ocazia să-l citiți, mai ales raportorii din umbră. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne gândim în primul rând la o auditare completă și a o înregistrare a infrastructurilor care conțin asbest în Uniunea Europeană. În uh, pe o durată de mulți ani în Uniunea Europeană s-au întocmit registre naționale um, cu clădiri în care se um, o prezență acestui material, însă trebuie deci ca pe viitor să avem un registru unitar astfel încât să putem să știm cum acționăm uh, în cazul în care vrem să eliminăm aceste clădiri. Ne-am angajat într-un program de eficiență energetică la nivel european pentru clădiri și cred că trebuie deci să înțelegem nevoia asocierii unui raport, unui registru de uh, clădiri care conține asbestul cu aceste eforturi deja întocmite. Un alt uh, titlu se referă la calificări și formarea profesională, mă refer aici la licențe. Există foarte multe variații în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește abordările naționale față de calificări și formare profesională și licențele acordate. Trebuie să vedem cum putem să armonizăm în sus, bineînțeles, standardele existente. Programele de înlăturare apoi sunt extrem de importante. Există însă mai multe probleme legate de acestea, iar scopul raportului este să încercăm să facem planuri pentru înlăturarea azbestului din clădiri. Se spune însă că în momentul în care acesta este bine um, capsulat, atunci este mai bine să-l lași acolo unde este. Însă întrebarea e dacă aceasta este și părerea majorității. Chiar dacă este adevărat că asbestul mai bine rămâne undeva izolat, totuși trebuie să gestionăm la un moment dat această problemă și de aceea registrul cu clădiri în care există asbest mi se pare un lucru util. Un alt punct important se referă la criteriile pentru recunoașterea bolilor legate de asbest. Avem uh, foarte multe diferențe în continuare între sistemele naționale și standardele și procedurile naționale pentru identificarea și notificarea, precum și recunoașterea um, bolilor uh, cauzate de azbest și pentru compensările, compensările aferite pentru acestea. Trebuie să ne uităm deci la situația la nivel european. O altă chestiune este uh, susținerea pentru grupul, grupurile de victime um, ale asbestului. Am avut o audiere acum câteva săptămâni. Există o activitate foarte intensă pentru susținerea victimelor care au fost expuse la asbest și pentru familiile acestora. Trebuie să vedem cum putem să le ajutăm cel mai bine să îmbunătățim această rețea și eu sugerez deci aici să încercăm să disponibilizăm câteva fonduri pentru ca să poată să beneficieze de ele. Apoi, în ceea ce privește strategiile pentru interzicerea globală a azbestului, am, uh, am primit foarte multe întrebări din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale și am văzut că Parlamentul Canadian a interzis subvenționarea unor uh, firme care vreau să folosească azbestul în, care nu erau în conformitate cu regulile OMC și deci uh, în uh, Canada s-a reglementat oarecum problema, însă în același lucru nu se poate spune despre Rusia, unde într-un oraș uh, din Rusia în care în Siberia se prelucrează în continuare asbestul, iar președintele Putin îl bătea pe umeri pe președintele acelei întreprinderi, lăudându-l pentru cum folosește tehnicile sale în general în lume. În lumea dezvoltată în general, uh, însă această problemă trebuie eradicată. Avem însă responsabilitatea de a face destul de mult, foarte multe în această direcție. Mă refer aici, de exemplu, la vasele europene care sunt um, pe care lucrează și copii, care, pe care sunt transportați și copii în, către India, de exemplu. Deci trebuie să facem cât se poate de mult și o multinațională, de exemplu, pe care nu vreau să o numesc, acum două săptămâni au spus că aceasta nu are nicio legătură cu Parlamentul European, ceea ce se întâmplă în lumea în curs de dezvoltare. Dar eu zic că nu e așa. Eu zic că trebuie să ne ocupăm și de această problemă și noi, Comisia pentru Ocupare din Parlamentul European, avem o datorie morală să încercăm să um, prevenim morți suplimentare din cauza acestui flagel. Cam atât, doamnă președinte în ceea ce privește contextul raportului și aștept părerile deputaților. Mulțumesc! Mulțumesc uh, George Bach și după aceea Marian Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc colegului Stephen Hughes pentru această inițiativă foarte curajoasă este un raport de inițiativă foarte bun. Eu uh, știu că dumnealui are o experiență foarte mare în domeniu și se vede în raport acest lucru. A găsit exact tonul potrivit. Cred că este momentul acum să eliminăm această toxină din trecut care ne mai bântuie vieților și din cauza perioadei de latență atât de lungi trebuie să acționăm mai repede, pentru că altfel va fi, um, vom avea mai multe boli um, cauzate de asbest pe viitor decât acum. Cifrele sunt destul de alarmante, mă refer și la țări mici, de exemplu, în care există lucrători care în continuare sunt zilnic în contact cu asbestul și de aceea este absolut necesară înregistrarea de care vorbea colegul nostru Hughes Trei puncte sunt foarte importante în acest context. Domnul Hughes, de fapt, le-a menționat. În primul rând, aș, anumitul screening, trebuie să facem un inventar al tuturor uh, clădirilor existente, nu numai, de fapt, al clădirilor, ci și o, o introducerea unei registrări obligatorii și apoi Um, o transparență generală în ceea ce privește folosirea acestei substanțe. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de pionier în acest domeniu. În al doilea rând, e foarte important să se formeze lucrătorii și mai ales lucrătorii tineri care nu sunt deloc avertizați cât de periculos este tratamentul asbestului sau contactul cu această substanță ar trebui deci să existe o acțiune de sensibilizare puternică, dar aceasta nu este suficientă, trebuie să și facem o armonizare a uh, normelor și Uniunea Europeană are planuri în această direcție. În ceea ce privește planurile de acțiune, trebuie să le gestionăm și în statele membre, mă refer la Polonia, de exemplu. Polonia este extrem de avansată în domeniu și zic că ar trebui să fie considerată ca cea mai bună practică și astfel planurile de acțiune să fie combinate cu finanțarea necesară pentru ca să punem în aplicare cu adevărat toate măsurile din aceste planuri. Eu susțin, după cum spuneam, acest raport și cred că nu trebuie să ne mai sustragem de la răspundere pe viitor. Este absolut necesar să facem o armonizare în Europa în ceea ce privește normele legate de azbest și obligațiile de a-l raporta. Mulțumesc uh, foarte mult pentru tot și vă mă bucur de o colaborare viitoare cu raportorul și raportorii în umbră. Mulțumesc! Uh, Marian Harkin, puis Karim. Marian Harkin și apoi Karim Adel. Mulțumesc, vreau să vorbesc în numele colegii mele, Erika Maner, care n-a putut să fie prezentă astăzi aici. pentru că ne întrebăm cum putem să facem față problemelor de sănătate cauzate de asbest. Este foarte important să găsim răspunsuri pentru că asbestul este o problemă majoră. Sănătatea la locul de muncă trebuie luată în serios. Cu atât mai mult cu cât regulamentul pe plan european în acest domeniu are un domeniu de acoperire extins. Deja în 2009 am votat regulamentul în ce privește sănătatea la locul de muncă, mai ales pentru lucrătorii care sunt expuși la asbest. De asemenea, demolările de clădiri sunt reglementate în ce privește expunerea la uh, asbest și astea sunt doar câteva exemple. Trebuie să ne gândim și la cei care încă locuiesc și lucrează în clădiri unde s-a folosit asbest. Dar e adevărat că acolo asbestul încă este bine ascuns sau bine izolat. În cazul unor demolări, uh, contaminarea se poate face datorită contactului direct cu asbestul. Dar inspectorii muncii și uh, medicii din, uh, care se ocupă de, de normele la locul de muncă nu sunt întotdeauna bine informați și bine familiarizați cu problemele legate de asbest. Și, în plus, în cazul unor boli, numai anumiți medici sunt autorizați să uh, um, stabilească diagnosticul și să spună că este o boală cauzată de asbest. Vom discuta în continuare cu raportorul și vom depune și amendamente. Mulțumesc, Karima Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest document în calitate de raportoare pentru strategia europeană de sănătate și securitate la locul de muncă, mi-aș dori să evidențiez următoarele lucruri. Atunci când ne uităm la cifre care sunt alarmante în Europa, 112.000 de decese datorate expunerii la azbest la locul de muncă și 20.000 de noi cazuri de cancer diagnosticate pe an. Și când ne uităm, 125 de milioane de oameni sunt expuși la azbest uh, acolo unde lucrează și 80 de mii mor în fiecare an. Deci, este o criză majoră și trebuie să vorbim de toate aceste boli profesionale care sunt cauzate de azbest. Cred că astfel se aruncă o altă lumină asupra acestui raport. Aș mai dori să spun că, da, rămân stocuri de azbest și nu le găsim numai în clădiri, ci și în nave sau în locuri mai puțin vizibile, mai puțin cunoscute. Azbestul este în continuare prezent în nenumărate obiecte pe care nu le-am identificat și trebuie să le repertoriem. Mai rămâne o altă chestiune pe care sper să o putem abordăm în cadrul acestui raport și să suscite o dezbatere, este cea a răspunderii penale sau nu a angajatorului. Este un subiect care a devenit de actualitate în anumite state membre. Și acum, noi, în calitate de europeni și eurodeputați, poate că am putea să oferim acestor lucrători accesul la justiție. Am văzut că Tribunalul Penal din Torino a condamnat mai mulți uh, mai multe uzine. Eu însă aș fi foarte vigilentă asupra interzicerii asbestului peste tot. Propunerile de amendamente pe care am să le fac vor fi în următorul sens. De exemplu, că în fiecare stat trebuie să existe un plan național de registrare a stocurilor de asbest. Apoi să existe un plan de acțiune pentru a, ca fiecare stat membru să distrugă toată, uh, tot asbestul din clădiri, din uh, nave sau din alte locuri apoi să se interzică comerțul mondial al asbestului și al produselor uh, um, care conțin asbest. Acum vorbim mult despre obiectivele de e, eficacitate energetică. Ar trebui să avem și obiective în ce privește uh, suprimarea asbestului. În plus, cred că ar trebui să încurajăm cercetarea pentru a găsi produse care să înlocuiască asbestul, dar dacă e vorba despre produse care la rândul lor vor cauza niște catastrofe pe viitor, nu are sens. Și trebuie să refuzăm dezvoltarea asbestului alb. E adevărat că nu S-a vorbit despre toxicitatea acestui tip de azbest, dar nu se știe nici dacă este sigur sud, în măsură de 100%. Și expunerea la uh, particolele acestui nou tip de ciment este similară cu expunerea la azbest și de aceea eu cred că el nu ar trebui să fie folosit. Iar normele în ce privește eliminarea azbestului trebuie să fie suficient de stricte, astfel încât fibrele fine de azbest să nu poată fi inhalate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, suntem în întârziere, vă rog să fiți uh, succinți. Da, foarte, foarte pe scurt. Prudență, prudență înainte de a face vreo mișcare pripită și de a trage concluzii prea rapide în acest raport și sunt de acord cu cei care spun că trebuie să ne gândim la um, bolile cauzate de expunerea la asbest. Există foarte multe sedii ale UE care conțin asbest, sunt acolo de 50 de ani și dacă cerem ca într-un timp foarte scurt acest asbest să fie eliminat, asta implică costuri enorme. Eu deja în urmă cu vreo 3-4 ani am cheltuit câteva mii de lire sterline ca să scot asbestul din propria mea casă. Deci e imposibil să cereți uh, să se elimine tot asbestul, să zic, din toate fermele care au fost construite în urmă cu câteva zeci de ani. Asta înseamnă că o să-i aduceți în samă, sapă de lemn. Reprezentantul comisiei, două minute, îmi pare rău. Nu prea mai avem timp. Doriți să luați cuvântul? Da? Nu? Domnul Costa? Da, mulțumesc. Pe ansamblu salutăm acest raport, găsim că există multe informații acolo de care suntem pe deplin conștienți și dacă ar fi să folosesc un limbaj mai puțin oficial, aș spune că apasă pe butoanele potrivite. Vreau să profit de ocazie pentru a informa Parlamentul European în legătură cu evoluțiile muncii noastre în acest domeniu. În urmă cu 10 zile am, am publicat uh, pe internet un nou ghid destinat lucrătorilor există mai multe campanii în curs de desfășurare și apoi există și raportul în ce privește uh, bolile profesionale. Pentru că e important să, se să existe criterii clare pentru recunoașterea bolilor cauzate de asbest ca fiind boli profesionale. Acest raport va fi și el publicat destul de curând pe site-ul nostru, probabil înainte de sfârșitul lunii. Și când îl veți vedea, veți constata că acolo se fac multe sugestii interesante pentru recunoașterea bolilor profesionale cauzate de asbest. Și am preferat ca uh, aceste boli să fie incluse în uh, cadrul bolilor profesionale și să nu existe un tratament aparte pentru uh, bolile cauzate de asbest. Acest lucru se explică și prin faptul că încă discutăm despre viitoarea noastră strategie. Eu am să cer să fie prevăzute acțiuni și activități uh, specifice în domeniul expunerii la asbest, dacă nu pot să vă anunț poziția noastră definitivă. Mulțumesc, domnul raportor, ca să tragă concluziile. Vă mulțumesc, doamna președinte. Așa cum vă spuneam, am intenția să joc un rol activ. Nu mă aștept la un angajament definitiv din partea comisiei, dar poate că până când acest raport va fi votat, va exista și o strategie de dezvoltare din partea lor. O să dau câteva răspunsuri acum mai ales lui Daniel. E adevărat că nu se pot face lucrurile de azi pe mâine. Știu și care este situația din Polonia. Acolo ei vor să aibă o țară fără azbest până în 2032, deci un asemenea termen mi se pare realist. Dar așa cum spuneam și mai devreme, este nevoie de o dezbatere să știm dacă vrem să stabilim un calendar, niște termene limite sau nu. Am auzit puncte de vedere pro și contra. Oricum vreau să mulțumesc deja colegilor care au luat cuvântul și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 octombrie la prânz. Le examinăm pe 6 decembrie și vom adopta avizul dumneavoastră pe 24 ianuarie, știind că între timp vom fi primit avizul de la Comisia Jurii. Și acum trecem la studiile în ce privește informarea și consultarea lucrătorilor în domeniul anticipării și gestionării proceselor de restructurare. Este o mare avantpremieră. Vom folosi un studiu făcut de unitatea de, privind valoarea adăugată europeană Înainte de a da cuvântul reprezentantului acestei uniuni, am să dau foarte pe scurt cuvântul raportorului și după aceea o să dăm cuvântul celor patru experți de apel. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte, foarte pe scurt, ca să dăm suficient timp experților și pentru a spune colegilor că, așa cum o să constatați, acest document va arăta ceea ce înțelegem prin valoarea adăugată europeană și de asemenea este o, problem, o temă dificilă și complexă. În calitatea mea de raportor la Parlamentul European am vrut să obțin ajutor pentru a fi lămurite aceste noțiuni și mi s-a cerut să evaluez costurile și beneficiile. Cred că în ce privește experții, nici eu, nici persoanele care lucrează cu mine în această uh, uh, unitate, nu putem fi uh, învinuiți în vreun fel, pentru că a fost pentru prima oară când ne-am ocupat de aceste chestiuni, nu suntem specialiști în probleme de restructurare. Tocmai de aceea am avut nevoie de uh, Uh, părerea uh, experților noștri și aștept cu nerăbdare să le ascult observațiile. Da, dacă înțeleg eu bine, spune doamna președinte, mai întâi am să dau cuvântul domnului uh, Caleg de la Universitatea din Warwick. Da? Deci aveți cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vorbesc astăzi aici. Mă numesc Mark Carley și văd că m-ați trecut ca membru asociat uh, um, și profesor. Este o calitate pe care nu o am. Mi s-a cerut să analizez potențialul de valoare europeană adăugată o inițiativă europeană de restructurare și uh, potențialul pentru valoare europeană adăugată. Ei, uh, am să vă prezint foarte pe scurt concluziile la care am ajuns. Aveți la dispoziție un raport destul de solid și de lung uh, pe care sper că l-ați primit. Am avut o abordare de tip practic. Mai întâi am analizat situația actuală în toată Uniunea Europeană, în multe din uh, zonele cheie pe care le aveți în vedere în textul dumneavoastră. Am analizat legislația, contractele colective și intervențiile publice. Și, desigur, uh, m-am uitat și la practicile întreprinderilor. Am concluzionat că uh, actualmente există foarte multe diferențe, foarte multe variații în teritoriul Uniunii Europene cu privire la reglementările și la practicile de restructurare, de anticipare a restructurărilor. Din câte mi-am dat seama, aceste practici uh, sunt uh, utilizate sau nu um, cu um, o variație foarte mare. Uh, am constatat uh, în numeroase domenii că multe companii și uh, mulți uh, salariați nu interacționează conform unor contracte colective. Practic, totul rămâne la discreția angajatorului. Și acest lucru este perfect valabil atunci când apare nevoie de anticipare a restructurării. Am identificat uh, numeroase exemple de companii care au bună practici. Există multe dispoziții naționale, dispoziții în contractele colective și intervenții din partea statului, însă aceste bune practici nu sunt răspândite uniform în Uniunea Europeană și nu putem găsi nici măcar o singură țară care să aibă un cadru cuprinzător și integrat de politici, de reglementări care să uh, prevadă o planificare strategică a acestor procese. Nu uh, există deci un cadru pentru o restructurare responsabilă din punct de vedere social și minimizare a costurilor și consecințelor sociale. Am actualizat, uh, am analizat deci tendințele actuale și am concluzionat că dacă Uniunea Europeană nu ar interveni, s-ar perpetua scenariul deja existent. nu am constatat că partenerii sociali ar fi dornici să meargă spre o convergență fără intervenția noastră. Există, cum ziceam, câteva elemente de bună practică în legislație, în uh, practicile întreprinderilor, dar există um, o foarte mare discrepanță între cei care au astfel de bune practici și cei care nu au niciun fel de element în cadrul național am constatat că multe state membre au răspuns uh, la această criză, care a fost cea mai uh, accentuată în 2008-2009, prin planuri de restructurare care s-au întocmit într-un timp foarte scurt. Însă era vorba de planuri pe termen scurt, planuri temporare și uh, nu aveau ca scop decât atenuarea efectelor imediate nu uh, se avea suficient în vedere pregătirea ulterioară a lucrătorilor și restructurarea companiilor. Următoarea întrebare a fost ce s-ar întâmpla dacă ar exista o intervenție a Uniunii Europene, o intervenție obligatorie. Evident că impactul concret ar fi uh, modificarea legislativă. Ar fi nevoie de uh, o implementare a măsurilor europene în toate statele membre. Toate țările ar trebui să adopte un pachet legislativ uh, considerabil, mai ales în ce privește anticiparea restructurării, unde nu există legislație deocamdată. În ce privește gestionarea restructurării, impactul legislativ ar fi mai mic, dar ar fi totuși semnificativ în multe țări cu sistem uh, de drept roman unde există deja legislație și există prevederi în contractele colective. Mă gândesc la Europa de Est, cu câteva excepții parțiale, Europa de Sud-Est și Europa de Vest, dar zona offshore. Ei bine, efectul acestor măsuri legislative ar fi mai mic acolo unde există contracte colective și acolo eventual s-ar putea permite derogări. Actualmente însă există puține astfel de contracte care să aibă prevederi specifice referitoare la anticiparea restructurării, cu excepția Franței. Mai degrabă întâlnim uh, prevederi referitoare la procedurile uh, de restructurare responsabilă de minimizare a costurilor sociale. În Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda și Suedia avem și contracte sau prevederi proactive. Nu știu însă în ce măsură o inițiativă europeană ar stimula negocierile colective și um, introducerea unor clauze referitoare la anticiparea restructurării, pentru că contractele trebuie să fie destul de flexibile. În toată Uniunea Europeană, negocierile colective uh, se folosesc tot mai des, se face mai mult apel la ele, și în Franța, în Belgia, de exemplu, există o experiență destul de bună pe care se poate clădi. Autoritățile publice ar trebui să elaboreze intervenții uh, mult mai complete, mult mai bine documentate și să aibă în vedere mai multe domenii de acțiune, inclusiv inițiative regionale și cofinanțare nu avem uh, suficiente date cu privire la intervențiile care deja au loc, dar se pare că multe țări ar trebui să vină cu măsuri noi, măsuri inedite. Bun, ca să rezum amploarea și efectele acestei inițiative europene, dacă ea s-ar concretiza, ar fi destul de mari și ar afecta mii de companii. O modificare legislativă ar uh, merge mult mai departe decât uh, directiva cadru din 2002 cu privire la consultări, care practic uh, oferea foarte puține sau chiar uh, deloc um, sau chiar nici o fel de măsură de transpunere în statele membre care nu doreau acest lucru. După ce am analizat deci toate aceste aspecte, m-am uitat uh, la ce s-a întâmplat în trecut când au existat astfel de intervenții uh, de natură legislativă și nelegislativă în Uniunea Europeană. După cum ziceam, din tendințele actuale, nu prea cred că statele membre își vor consolida cadrul de reglementare într-un mod armonizat. Unele țări au uh, introdus măsuri legislative recent, însă per ansamblu, progresul este foarte lent și nu cred că în viitorul apropiat se va ajunge la un cadru armonizat. În plus, în anii următori, criza economică va persista și um, probabil că va fi nevoie de acțiuni uh, concertate. Un singur stat membru nu va putea să facă față evenimentelor viitoare. Văd că mai am doar 40 de secunde din timpul alocat, așa că am să sar peste următoarele slide-uri și am să închei spunând că în ce privește o natură a unei posibile inițiative europene, dacă ea ar trebui să fie obligatorie sau nu, am uh, constatat că există destul de multe activități din partea Uniunii Europene pentru a promova o practică armonizată. De pildă, s-a dat un set de orientări în 2003 care pot servi drept reper, dar acestea nu au avut niciun efect uh, în practică. Comisia Europeană s-a străduit să disemineze bunele practici uh, în ce privește anticiparea restructurării și a ocupabilității. Acestea fac parte din strategia de ocupare de mult timp, însă nu există o, o reacție cuprinzătoare, o reacție completă. Dacă vrem să obținem un progres în această zonă, cred că e momentul să dăm un act legislativ. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc foarte mult pentru această primă prezentare. Îi dăm cuvântul doamnei Schumann, cercetător în cadrul Institutului European al Sindicatelor. Vă rog să vă faceți prezentarea, aveți 10 minute. Microfon, okay. Thank you, Chairman, for... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația de a prezenta un studiu pe care l-am întocmit la cererea Partidului uh, Socialist European pe tema informării și consultării pentru a putea analiza evaluarea plus valorii măsurilor europene pe această temă a managementului de informare și restructurare. După cum vedeți, uh, trebuie să ne uităm mai întâi la context. Contextul este foarte interesant din punct de vedere al restructurării și de ce, um, ce provocări trebuie să gestionăm. În primul rând, restructurările proceselor noastre sunt, este absolut, sunt necesare pentru că aceste procese sunt întotdeauna în schimbare. E vorba de un risc însă permanent uh, cu care ne confruntăm pentru ca să nu fim confruntați cu uh, accidente uh, sau cu uh, întâmplări în acest domeniu. Există provocări destul de mari pentru toți actorii implicați, fie ele întreprinderi sau lucrători pe de altă parte și uh, regiuni pe de altă parte. Este foarte dificil să abordezi prin legislație, fie națională sau europeană, aceste schimbări. Și ceea ce vedem este că măsurile politice uh, care se ocupă de restructurare se ocupă mai degrabă de consecințele negative ale acestor procese, deci mai degrabă pe, pe o abordare reactivă decât activă. Uh, dacă ne uităm la măsurile active, găsim foarte puține măsuri, poate chiar nicio măsură. Dacă ne uităm la informare și consultare sau uh, formarea profesională și uh, promovarea ocupării, resurse pentru anticipare pe termen mediu și lung și mobilizarea actorilor, vedem uh, că sunt, uh, de fapt, uh, există una, o asimetrie între puteri și uh, instrumentele actorilor respective. Uh, și o asimetrie între nivelurile de, de decizionale și de implementare și o prea mică reacție uh, sau un răspuns legislativ prea slab la toate aceste inițiative. The assessment note on the added value. Evaluarea plus valorii măsurilor europene este extrem de importantă, pentru că a trebuit mai întâi să ne uităm la ceea ce avem în momentul de față, care sunt măsurile de care dispunem la nivel european și a trebuit să analizăm aceste măsuri uh, pentru a apoi ne uita la nivelul național, pentru a putea vedea dacă există vreo posibilitate sau valoare adăugată pentru o inițiativă europeană în domeniu. Uitându-ne la impactul măsurilor care se referă la informare, consultare și restructurare la nivel european, vedem că avem uh, două faze în uh, acest proces. Avem, pe de o parte, un, o perioadă între 1975 și 2002, când uh, am avut legislație europeană care nu se ocupa direct cu restructurarea, dar cu o parte a ceea ce am putea numi restructurarea, mai degrabă um, aspecte de transfer și, în mod indirect, uh, probleme legate de informare și consultare, care sunt, mai acoperă mai degrabă perioada 2002-2012, în care există, de fapt, doar câteva uh, referiri pe care le regăsiți și în considerente. Apoi, uh, ceea ce vedem între 2002 și astăzi, vedem că nu există nicio inițiativă legală, legislativă, ci un fel de abordare um, mai degrabă intuitivă după anumite actori care au putut oferi o bună practică. Deci, um, o restructurare care se face în funcție de impactul social asupra lucrătorilor și asupra regiunilor pe de altă parte. Ceea ce vedem în consecință din cauza acestei fragmentări în două perioade în cadrul inițiativelor europene este și aceasta vedem și uh, în baza a ceea ce ne-a pus Comisia la dispoziție, uh, că există relevanță a legislației europene în domeniu, dar există o dificultate de a adapta legislația comunitară existentă la situațiile actuale. Mă refer aici la directiva pe care o avem, care ar fi trebuit să fie revizuită. Dacă ne uităm, de exemplu, și la concluziile uh, rețelelor europene de cercetare din 2010 în domeniu. Există dificultăți foarte mari în definirea restructurării Există și foarte puține măsuri de anticipare preventive și o intersectare mm, între directive, de exemplu, pe tema Works Council-ului european sau pe tema informațiilor, mm, de exemplu, transfrontaliere, care, mm, de exemplu, ne parvin de la filiale. Vedem după perioada 2002, în perioada 2012 că există un succes destul de nesemnificativ în această abordare, deci în convingerea multinaționalelor de a-și schimba comportamentul față de um, felul în care se întâmpla până acum restructurarea uh, trebuie văzută și din punct de vedere al consecințelor pe sănătatea lucrătorilor și uh, pe dinamismul regiunii respective, toate aceste aspecte nefiind destul luate în considerare până acum, mai ales uh, dinamismul uh, ocupării în anumite regiuni fiind un factor important. După ce ne-am uitat la nivel european, ne-am uitat și la nivel național pentru a vedea ce putem găsi și ce am găsit acolo este o implementare defectuoasă a directivelor sociale europene care se ocupau într-un fel sau altul în parte cu restructurarea și cu informarea și consultarea lucrătorilor. Aceasta ar putea fi într-adevăr îmbunătățită și vom vedea mai târziu care sunt măsurile posibile pe care le-am putea lua. Există însă și uh, o dificultate în uh, gestionarea deciziilor transnaționale de restructurare. Mă gândesc aici la o asimetrie a mijloacelor între aspectele internaționale, de exemplu, și aspectele naționale și lipsa de încredere a multinaționalelor um, și de um, garanție pe care o oferă pentru consecințele sociale. Vedem aici diferite uh, probleme în uh, implementarea directivei uh, pentru lucrători uh, și nu există nicio prioritate acordată informării și consultării lucrătorilor în fața legislației naționale. Apoi, în ceea ce privește autonomia legală, avem foarte multe chestiuni care țin de legislația concurenței, dacă ne uităm la legislația concurenței, vedem că nu există nicio problemă de a, în legarea acestor două aspecte, în ciuda diferențelor de personalitate juridică între multinaționale, de exemplu, și uh, nivelul filialelor. Dacă ne uităm la rezultatele acestei, acestui studiu, vedem uh, o listă de proiecte interesante care au fost derulate la nivel european și finanțate în mare parte de către Comisia Europeană pe tema restructurării. În mare parte, dar majoritatea dintre ele se, gânde, se referă la chestiuni legate de informare și consultare și la directivele cu privire la informarea generală și consultare pentru perioada 2002-2014 și uh, alte aspecte privite de transferul de informații. Aceste chestiuni trebuie rezolvate dacă vrem să schimbăm situația actuală pe care o întâlnim la nivel european și național în ceea ce privește restructurarea și anticiparea schimbărilor și deci în ceea ce privește gestiunea restructurării în general. Time and trust is uh, divided in qualitative time management. Timpul și încrederea sunt aspecte importante. Dacă ne uităm la anticiparea schimbărilor, dacă vrem să schimbăm situația și vrem să schimbăm și efectele dramatice um, pe care le aduce restructurarea cu sine la locul de muncă, trebuie să știm să anticipăm. Și anticiparea înseamnă să planificăm pe termen lung și pe termen mediu. Cum să planificăm, uh, se pune întrebarea, cu, împreună cu actorii implicați, adică lucrătorii, Știm care este răspunsul la această întrebare. Avem deja mai multe instrumente importante care ar putea fi îmbunătățite și adaptate, cum ar fi, de exemplu, informarea și consultarea, după cum vedeți și în directiva din, două, din pentru 2014 pe tema informării și consultării. Aceste aspecte, informarea și consultarea, sunt elemente cheie pentru negocieri între management și lucrători pentru un acord colectiv, de exemplu, și pentru a împiedica deciziile unilaterale în cadrul bordurilor multinaționale. Aceasta se întâmplă oarecum în directivă deja, este prevăzut, dar nu este luat foarte în serios acest aspect. Ceilalți actori, cum ar, și acesta este unul din rezultatele cele mai importante ale proiectului, îl vedeți jos, care proiect a început în 2006 și s-a derulat până astăzi. Deci rezultatul este că la nivel național și regional trebuie să se implice actorii în procesul de restructurare pentru a putea să se minimizeze efectele acestei restructurări efectele dramatice, mai ales la nivelul regiunilor. Un alt aspect important este calitatea transnațională a unor uh, a informării. E vorba de o articulare a informației la diferite niveluri și de obligația de a purta această informație și dincolo de uh, granițe. În ceea ce privește acum un punct final, îmbunătățirea instrumentelor existente și aplicării directivei, poate una din căi ar fi uh, în cadrul acordurilor transnaționale de întreprindere să se revizuiască acest aspect, deci cadrul care gestionează această problemă și să se introducă anticiparea și managementul schimbării. Și aici vedem care sunt prourile și contraurile acestor uh, măsuri. Am făcut o listă. Partea bună este o trecere de la bilateral la multilateral și implicarea uh, responsabilității la nivel multilateral. Responsabilizarea lipsește, apoi o îmbunătățire a legislației, o guvernanță corporativă mai bună și Aspectele legate de sănătate și siguranță sunt de asemenea de mare importanță pentru lucrători. Mă refer, de exemplu, la sănătatea la locul de muncă, dreptul la formare profesională și ce mai lipsește și sperăm să nu mai fie așa pe viitor este o restructurare mai bună și în sectorul public. Mulțumesc! Merci beaucoup de ce complément. Et maintenant Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum profesorului uh, Ales Eduardo din partea Universității uh, de Studii din Casino din uh, regiunea Lazio din Italia. Yes, it's a, it's a very great honor. Mulțumesc. Este o onoare să iau cuvântul în Templul Democrației Europene. Vă mulțumesc pentru această invitație. Aș vrea să vă vorbesc despre aspectele juridice al acestei propuneri la nivel european, făcând, bazându-mă pe proiectul publicat în iunie, având în vedere faptul că nu am mult timp la dispoziție, Aș prefera să răspund la întrebările care au fost adresate cu privire la uh, estimarea acestei uh, valori adăugate europene. Această întrebare avea două segmente. O primă posibilitate, o acțiune legislativă versus o acțiune care nu are un caracter de reglementare și, de asemenea, o nouă inițiativă legislativă față de uh, reglementările aflate deja în vigoare. O întrebare adiacentă pe care ne putem pune este, există o justificare suficient de solidă pentru alegerea directivei uh, eu cred că da. Mai întâi, deoarece există o coerență cu temeiul juridic care a fost adoptat în această propunere și de asemenea, și e poate cel mai important, din cauza că acțiunile nereglementative, ca de exemplu codurile de conduită sau acordurile colective transnaționale, nu au uh, uh, un efect obligatoriu pe plan juridic și ca atare nu pot să îmbunătățească nivelul de protecție a drepturilor lucrătorilor, ceea ce este scopul presupus al uh, actualei propuneri de directivă. O a doua întrebare secundară. S-a luat în considerare suficient de bine ce uh, metodă este mai adecvată, o acțiune legislativă sau o acțiune care să nu aibă un impact de reglementare? Eu cred că da, pentru că de obicei recomandările nu au un efect decât în cazul în care partenerii sociali nu au adoptat niște instrumente cu un caracter de auto-reglementare. Se știe în plus că partenerii sociali vor negocia uh, în, uh, știind că dacă nu ajung la un rezultat, directiva oricum se va aplica în mod implicit. Aceste acțiuni propuse riscă uh, să meargă dincolo de obiectivele fixate și ar putea să permită atingerea acestora în mod satisfăcător? Eu cred că nu, pentru că propunerea și-a fixat drept scop să introducă niște cerințe minime comune în legislația națională. Eu cred că asemenea uh, reglementări sunt foarte diferite de la un stat membru la altul, pentru că se bazează pe surse foarte uh, numeroase, statute, jurisprudență, acorduri colective, prevederi administrative. Prin urmare, dacă ținem cont de efecte și de scară, această propunere respectă atât principiul proporționalității cât și pe cel al subsidiarității. Un alt punct crucial, coerența acestei propuneri cu atingerea obiectivelor și uh, referința la punerea în aplicare efectivă. Dacă ne uităm la recomandarea numărul 2, ne dăm seama că principalul scop al acestei propuneri pare a fi Uh, îmbunătățirea modului în care companiile, reprezentanții uh, lucrătorilor, autoritățile publice și alți uh, actori pregătesc și gestionează într-un mod responsabil pe plan social restructurarea unei companii. Deci, când se face trimitere la articolul 153 alineatul 1 litera E, informarea și consultarea lucrătorilor, directiva riscă să nu mai aibă niciun fel de temei juridic în ce privește principalul său scop. Pe de altă parte, este foarte greu să găsim în baza acestui articol 153.1 o competență comunitară care să corespundă perfect acestui scop de a anticipa, a pregăti și a gestiona restructurarea. Din aceeași perspectivă, am încercat să mă concentrez asupra unor posibile alternative. Acestea ar putea fi tot în articolul 153 sau în alte capitole din tratat. Bineînțeles, pentru că discutăm uh, la Comisia de Ocupare, prima soluție va fi probabil și uh, cea care o să vă placă cel mai mult. Dacă votați la articolul 1531 b acolo se recunoaște competența în domeniul condițiilor de lucru. O competență foarte extinsă. Și poate că aici am putea să încadrăm obiectivul directiv, directivei. Mai există și posibilitatea să facem uh, referire la articolul 153.1f, care vorbește despre codeterminare, dar acolo este nevoie de uh, votul în unanimitate. Sau putem să trecem la capitolul despre piață din tratat sau să recunoaștem pur și simplu că nu există vreo competență comunitară în acest domeniu și prin urmare trebuie să ne bazăm pe articolul 352, așa cum s-a întâmplat deja pentru Uh, directiva cu privire la statutul companiei europene uh, privitor la implicarea lucrătorilor. Este clar că rămâne o marjă mare de acțiune pentru autoritățile naționale în acest proiect de directivă. Această propunere nu va avea un efect de uh, knockout, pentru că nu se face vreo uh, trimitere la uh, Consiliul European al Muncii. Vor exista poveri suplimentare? Ei bine, eu cred că da, pentru că dacă nu ar exista anumite uh, obligații pe plan juridic, care implică anumite poveri, atunci obiectivele propunere nu pot să fie atinse. În plus, anumite prevederi există deja în legislațiile naționale a celor state membre care au fost confruntate cu restructurări și sunt uh, văzute ca fiind eficiente și proporționale față de scopul uh, dorit. În sfârșit, dacă poverile acestea dispare din propunere, atunci ea nu ar mai avea niciun fel de plus valoare față de legislația deja aflată în vigoare. Trec acum la a doua categorie de întrebări. Vis-a-vis -vis de coerența acestei inițiative legislative. Dacă este coerentă cu celelalte politici și măsuri europene aflate în vigoare. După părerea mea, așa cum arată ea acum, nu este coerentă cu alte măsuri în ce privește dialogul social. Căci, dacă ne uităm la preambul, acolo nu se face trimitere la niciun fel de altă măsură europeană sau politică de coordonare. Deci noi credem că ar trebui să existe o trimitere la multe alte măsuri și politici europene pe care le-am enumerat aici în ce privește sănătatea la locul de muncă, informarea și consultarea lucrătorilor și așa mai departe. În plus, directiva ar trebui să fie coordonată cu strategia europeană pentru ocupare. Și acest lucru pare totuși uh, a fi fost luat în considerare pentru că uh, se face, uh, se menționează mai multe locuri din proiectul de directivă această strategie. Puteți găsi mai multe sugestii și în notița mea tehnică. Condițiile pentru modificarea propunerii trebuie să fie strict dependente de uh, legislația aflată deja în vigoare. Dacă se va crea această punte și se va face această coordonare, propunerea va îmbunătăți dreptul la informare și la consultare al lucrătorilor. Deci, e o evaluare la condițional. Un alt aspect important este următorul. În ce măsură propunerea sprijină dezvoltarea abordării uh, uh, în ce privește flexi-securitatea. Eu cred că propunerea creează obligație pentru angajatori și autoritățile publice, astfel încât companiile să se adapteze mai ușor și, în același timp, uh, lucrătorii nu vor fi mai puțin protejați. Deci eu cred că, da, această propunere ar fi o contribuție pozitivă la flexi-securitate. Ca să închei, cred că propunerea în formatul său actual are mai multe beneficii și câteva lacune. Îndeoseb lipsa de coordonare cu legislația europeană în vigoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi pentru aceste observații și ajungem la ultimul expert invitat și anume domnul Usman Khan. Și dumneavoastră veniți din Unit de la Matrix Insight. Aveți 10 minute. Merci, thank you. Um, yes, Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi pare bine că am ocazia să vă vorbesc despre aceste lucruri. Ați uh, ascultat deja uh, modul în care au abordat uh, ceilalți colegi această propunere de directivă din punct de vedere al politicii și din punct de vedere juridic. Eu am să vă vorbesc despre perspectiva economică pe care trebuie să o avem în vedere și uh, întrebarea de la care am pornit eu este următoarea. Care ar fi impactul propunerii de directivă? E bine, noi uh, lucrăm pentru instituțiile europene de mai mult timp și lucrăm și pentru alte instituții și întotdeauna pornim de la întrebare, o întrebare care adesea este mai complicată decât răspunsul. Uh, în primul rând, de ce ne punem uh, această întrebare de la care am pornit? În ultimele două, trei luni am constatat că este foarte greu să răspundem la întrebarea de la care am pornit. Din mai multe motive. Mai întâi, pentru că nu avem suficiente date, nu există suficientă cercetare. Stimații deputați, știu probabil că există multe date uh, disponibile la nivel paneuropean în legătură cu șomajul și cu rata ocupării, însă nu există suficiente date în legătură cu propunerile de restructurare și restructurările efective uh, în legătură cu um, instruirile propuse și cu cele efectiv realizate. Am folosit datele Eurofound ca punct de plecare și trebuie să salutăm eforturile pe care ei le-au făcut pentru a ne pune la dispoziție o bază de date cu care să lucrăm. Însă semnalez că e nevoie de mai multe date. În ce privește impactul, ar fi fost bine să ne putem baza pe studii de cercetare care să analizeze consecințele și impactul pregătirii Uh, lucrătorilor în vederea unei restructurări. Există câteva astfel de studii, dar nu suficiente. Dacă ne uităm uh, la politică socială, la ocupare ca domenii mari, e bine, vedem că nu avem uh, suficiente eforturi de cercetare. De asemenea, nu se cunoaște suficient care ar fi beneficiul încercării de a evita disponibilizarea. Dacă uh, luăm uh, media OCDE cu privire la uh, datele referitoare la șomeri, vedem că se pot face economii destul de mari dacă se evită trimiterea oamenilor în șomaj. Deci există și beneficii concrete pe care le putem analiza, însă uh, nu avem destule informații. Am reușit totuși ca pe baza datelor și studiilor de cercetare pe care le avem să facem o legătură simplă între consultarea timpurie și instruire pe de o parte și securitatea locului de muncă și ocupabilitatea pe de alta. Vedeți uh, din această imagine că noi uh, ne-am uitat la consecințele consultării timpurii asupra ocupabilității și consecințele instruirii asupra securității locului de muncă. Dar ni s-a cerut să vedem uh, dacă cumva um, aceste elemente nu se influențează între ele, unele pe altele. Am încercat să facem și acest lucru. Raportul este destul de detaliat, Concluzia este însă că dacă ne uităm la studiile disponibile, la datele preexistente, constatăm că acolo unde au avut loc consultări timpurii și unde s-au organizat instruiri, a existat un impact pozitiv asupra securității locului de muncă și asupra gradului de ocupare. Noi am uh, reușit uh, să ne uităm la ce s-a întâmplat înainte și ce s-a întâmplat după, dar n-am reușit încă să stabilim suficient de bine relația de cauzalitate. Nu putem spune cu certitudine că din cauza că a existat um, un um, efort de pregătire a personalului, s-a înregistrat acest efect uh, asupra locurilor de muncă. Am uh, încercat să vedem care ar fi impactul la nivelul companiilor și apoi um, la nivelul pan-european. O să vi le prezint pe scurt. În acest uh, grafic am uh, încercat ca pe baza studiilor și datelor disponibile să stabilim, să vedem dacă s-ar adopta directiva care ar fi uh, efectul și care ar fi nivelul la care s-ar înregistra un raport cost-beneficii favorabil. Ei bine, am constatat că dacă se poate salva un procent de 16% din personalul planificat um, pentru a fi disponibilizat prin consultări timpurii, se atinge pragul de rentabilitate. Deci devine profitabil. Vedeți că cifrele efective sunt deasupra acestui prag, însă nu vă raportați la cifrele mari, pentru că noi le-am folosit doar pentru a arăta care este raportul în legătură cu punctul de referință, pentru a face o comparație. Dacă ne uităm la impactul pe care l-ar putea înregistra directiva la nivel paneuropean, iată scenariul. Colegii mei uh, știu cu siguranță că există diferențe la nivel național. Unele state membre au deja legislație în acest sens și în unele cazuri legislația lor merge chiar mai departe decât propunerile din directivă. La nivel intuitiv ne-am putea aștepta ca impactul uh, directivei la nivel de companii să fie mai mare decât cel înregistrat la nivel pan-european. Am uh, întocmit aici un tabel și în scop de exemplificare am luat țări uh, A până la F. Practic, noi am analizat nivelul actual înregistrat prin uh, consultare timpurie și prin uh, instruire și am uh, arătat care este impactul mediu scăzut sau mare, trei trepte, și am încercat să-l comparăm cu impactul pe care l-ar avea adoptarea directivei în cele 27 de state membre. Am constatat că impactul global ar fi undeva la 50%. Asta sigur dacă îl comparăm cu impactul înregistrat la nivelul companiilor. Și motivul este pentru că deja există în câteva state membre prevederi referitoare la consultări și la instruirea personalului. De aceea impactul directivei ar fi mai mic. Asta a fost foarte rapid, foarte în mare prezentarea mea. Nouă, ni s-a cerut să elaborăm aceste studii pentru a analiza mai multe scenarii și este prima dată când am încercat să combinăm toate elementele componente și să avem în vedere impactul global. Mai există însă mult de cercetat și sperăm să se ceară și alte studii, nu doar pentru a consolida baza de cercetare, baza de date, ci pentru că știm că se dorește o îmbunătățire a cantității și calității datelor folosite. Suntem de acord cu o astfel de măsură, ar fi foarte bine să se întâmple acest lucru, am vrea să se consolideze baza de cercetare. Am uh, enunțat aici câteva dintre aspectele care s-ar putea îmbunătăți, metodologia fiind un prim punct de plecare foarte important. Cel puțin la acest nivel uh, am uh, putea constata un impact pozitiv și chiar semnificativ al acestei directive. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc că uh, pot spune că aceste patru prezentări uh, făcute pe o temă atât de sensibilă vor fi utile pentru raportul din proprie inițiativă. E bine să ne putem baza pe expertiză economică, juridică, expertiză din partea unor experți care stăpânesc atât de bine legislația europeană vom ține cont de propunerile făcute. Deschidem dezbaterea. O să dau întâi cuvântul raportorului, după care mai vedem. They <clears throat> deci, didn't Business Europe. Eso quiere decir que tengo 10 minutos, ¿o no? <laughs> Cât timp mai am? Nu mai avem prea mult timp, nu? Oricum, eu am vorbit uh, și înainte, deci doar foarte pe scurt vreau să iau cuvântul. Vreau să mulțumesc celor patru vorbitori. Nu am timp acum să citesc toate documentele la dispoziție, nu am avut nici timp înainte, dar puteți să fiți siguri că dumneavoastră ați contribuit enorm la activitatea noastră și lăsând la o parte această contribuție pentru raportul de inițiativă, puteți să fiți siguri în același timp și că uh, aceasta va fi o piatră importantă pe calea către o Europa mai bună. Eu cred că e vorba de o activitate extrem de obositoare, în același timp și foarte ambițioasă și cred că merită făcut acest efort. Vorbiți în fața unei adunări alese de către cetățeni. Noastră ne spuneți care sunt probleme, dar și cum pot fi rezolvate aceste probleme și cred de aceea că este o parte extrem de obositoare și mai obositoare și mai dificilă decât se um, decât ne putem imagina înainte, puteam imagina înainte. Cred că dumneavoastră însă veți contribui important la activitatea noastră. Noi va trebui să ducem la bun sfârșit acest proiect. În ceea ce privește restructurările, dar și la alte subiecte, există multe persoane care se uită în direcția greșită. Eu cred că noi încercăm să vorbim despre valori și ideologii în același timp, dar totuși vrem și lucruri concrete. Întrebarea care se pune este vrem sau nu să acționăm. Dacă nu acționăm imediat, dacă nu găsim o soluție, atunci Europa se va distruge singură. Atunci baza industrială a Europei va fi uh, distrusă și se va distruge astfel și tot ceea ce a construit societatea noastră până acum, ceea ce a adus împreună cetățenii noștri. Vedem uh, cum se distruge acum uh, temelia industrială a Europei. Suntem martorii unei distrugeri de un secol în general în Europa. Am văzut în această săptămână timp de trei zile ce s-a întâmplat la Liej, de exemplu, în zona industrială de la Liej. Și este foarte important să știm că există astfel de evenimente. De aceea mi se pare important uh, misiunea noastră. Nu știu dacă o să reușesc să-i convin pe toți colegii, dar este momentul să acționăm, să adoptăm legi, pentru că altfel va fi prea târziu. Cred că ați contribuit în mod important la discuția aceasta, pentru că noi să înțelegem că este important să facem schimbări. Karl Marx spunea că trebuie să schimbăm lumea. Eu cred că mai întâi trebuie să cunoaștem lumea înainte să o schimbăm. Sunt foarte mulțumit de faptul că toate rapoartele vor duce la o schimbare care este necesară. Sunt uh, foarte ușurat să știu acest lucru. Eu cred că lucrăm la un text uh, foarte echilibrat, încercăm să obținem uh, ceva cât se poate de bun și vreau să adresez o întrebare acum generală către toți dintre dumneavoastră, o întrebare care este foarte importantă pentru mine, mai ales eu adresez uh, profesorului Ales. Am ascultat uh, ce spunea dumnealui, vorbea de probleme tehnice. Eu cred că trebuie să îmi îmbunătățesc uh, raportul, ați spus, dar vreau să vă pun o întrebare atunci. V-ați referit la care trebuie să fie temelia activităților de până acum în Europa, care trebuie să fie instrumentele cu care să lucrăm. Știți că este nevoie de, de flexibilitate, Uniunea Europeană cere cât se poate de multă flexibilitate, lăsând la o parte toate barierele, fără să dea însă siguranța celor care sunt după aceea victimele acestor uh, flexibilități exagerate. Prin acest text eu încerc tocmai să dau un sens și conceptului de flexi-securitate, pentru că e vorba și de securitate în acest concept. Nu cred că v-ați referit dumneavoastră la Europa 2020. Eu aș vrea să știu însă care este situația. Am auzit uh, în textele Uniunii Europene de, despre tot felul de concepte, cum ar fi Europa Excelenței și așa mai departe, dar vreau să știu dacă chiar se poate ca uh, cu ajutorul Europei 2020 să avem după aceea o Europa mai bună. Și dacă distrugem, de fapt, scheletul pe care se bazează industriile noastre, cum vom acționa după aceea? Întrebarea vă este care vor fi consecințele acestor acțiuni distructive. Aș vrea să știu și dacă facem uh, ceea ce trebuie. Eu nu fac decât să preiau ceea ce s-a spus în documentele comisiei sau nu este așa. Vi se pare că nu are legătură ce spun cu politicile europene? Apoi um, ați spus că unii colegi nu sunt încă, vă spun că unii colegi nu sunt încă convinși de această părere pe care mi-o exprim aici, dar dreptul la formarea profesională este în general un lucru esențial și obligația și dreptul uh, la formare profesională și formare continuă, la schimbările, pregătirea la schimbările care vor urma, toate acestea sunt obligații esențiale, pentru că acest drept nu va fi dat din oficiul lucrătorilor și va fi luat de la angajator. Din contră, se va, trebuie să fie bine și pentru, uh, angaja, pentru angajator, pentru ca să se poată pregăti pentru viitor. Și mă adresez acum colegului din Italia, vorbitorului nostru, oaspete, Ați vorbit despre multe lucruri pozitive. Într-un raport atât de scurt, însă de inițiativă, nu pot să rezolv toate problemele. Nu pot să mă refer la toate chestiunile care rezultă din uh, măsurile pe care le luăm. E vorba de coerența necesară între textul acesta și alte texte. Problemele pe care le avem acum uh, sunt destul de importante și de aceea trebuie să încercăm să găsim un echilibru în măsurile pe care le luăm. În textele în care s-a stabilit uh, care este achiul comunitar, Credeți că Comisia Europeană poate să rezolve aceste probleme? Credeți că merită să o facă? Mă refer aici, de exemplu, la coerența și com- compatibilitatea acestei directive cu alte directive? Sau credeți că nu va fi posibil de punct de vedere juridic să se facă această compatibilizare? Vreau să mai folosesc și această ocazie pentru a vă mai transmite un aspect. Ce părere aveți dumneavoastră ce trebuie îmbunătățit în această propunere și ce trebuie să nu uităm sub nicio formă? Sau haideți să formulăm altfel. Ce pot eu să formulez în cadrul compromisurilor pe care le voi formula? care să fie pozițiile pe care să le înlătur, care să fie pozițiile la care să nu renunț în niciun caz. Pentru că altfel aspectele pozitive din acest text uh, s-ar distruge. Dumneavoastră ați spus că textul este totuși un aspect pozitiv este un, și aduce lucruri pozitive. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Veronic Loper. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor. Aș vrea, în primul rând, să vorbesc mai scurt decât antevorbitorul meu. Dar mai întâi vreau să mulțumesc oratorilor, oaspeților noștri, vreau să li felicit pentru contribuțiile lor. Este foarte important ceea ce ne-au spus și cred că activitatea lor și prezentările lor vor trebui să fie analizate de către noi în detaliu. Nu sunt însă în măsură să pun întrebări acum. Cel puțin nu pot pune întrebări coerente. Colegul meu Domnul Sercas va adresa destule întrebări concrete. Cred că primul lucru însă pe care trebuie să-l facem este exact să citim studiul pe care ni l-ați prezentat. Eu cred că cu toții nu neapărat vrem să îmbunătățim uh, lumea și nici nu vreau să vorbesc de Karl Marx acum. Cred că mulți dintre noi nu consideră că se poate îmbunătăți lumea, dar cred că ar trebui să îmbunătățim măcar întreprinderile, adică starea în care se află acestea din punct de vedere economic și, bineînțeles, și uh, situația economică a lucrătorilor. Nu știu ce, ce se va întâmpla la plenara de la, din noiembrie. Bănuiesc că lucrurile sunt mult mai complicate decât credeam noi. Trebuie să negociem, de fapt, un text mult mai lung pentru a obține, de fapt, un text pozitiv pentru toată lumea care să se poată aplica peste tot. Un lucru nu pot să înțeleg uh, și înțeleg că există o directivă sau o recomandare. Dacă statele membre nu transpun o directivă, nu o să o facă aceasta numai pentru că le spunem noi, nu? Întrebarea pe care o punem este cum facem să se aplice cele mai bune practici în general. Eu cred că în toate țările membre trebuie să examinăm ceea ce nu se implementează. Asta este ceea ce ne-au spus toți vorbitorii. Există o diferență foarte mare între statele membre din Uniunea Europeană și nu știu cum uh, putem uh, să ajungem la un numitor comun uh, cât se poate de repede în statele membre, astfel încât situația să se îmbunătățească. Cred că poate o să vă mai sun și o să vă mai adresez întrebări concrete după ce am citit acest studiu. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Domnul Händel. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare foarte concretă către experți, pentru că nu au spus nimic despre aceasta. O să expun eu problema, pentru că eu cred că anumite exemple de cele mai bune practici nu au fost uh, lăudate îndeajuns. Avem uh, o codecizie destul de puternică în Germania în problemele de restructurare și modificare a structurilor întreprinderii. Aceasta atât la trecerea de la un proprietar la altul, cât și la delocalizarea întreprinderii sau la o, o disponibilizare în masă. Există mm, prevederi în contractele colective care nu se referă numai la informarea lucrătorilor, ci și la reprezentarea intereselor acestora în toate negocierile prealabile acestor acte. Nu știu însă dacă, datorită acestui grad puternic de codecizie și puterea lucrătorilor, la o restructurare, Germania ar suferi o lipsă de competitivitate. Nu cred, din contră, eu am impresia că este pe dos. De aceea vă spun uh, aceste lucruri și anume pentru că în meseria mea dinainte am lucrat ca, am fost managerul uh, unei întreprinderi timp de 25 de ani Uh, era, am, uh, și am negociat peste 100 de acorduri de siguranță uh, la locul de muncă și de contracte în cazurile de restructurare și de aceea eu nu sunt de părere, domnule profesor Aldes, că în aceste condiții trebuie vorbit numai de sarcini care sunt impuse întreprinderilor, ci chiar din potrivă faptul că în Germania persoanele ocupate se pot baza pe faptul că ele sunt informate și că interesele lor sunt reprezentate chiar și în negocierea viitorului lor, de fapt, s-a demonstrat a fi un lucru absolut pozitiv, care aduce numai lucruri bune. Vreau să nu vreau să vă atac uh, personal, nu am nevoie însă de date personale sau concrete care sunt foarte greu de obținut. Eu zic că mai degrabă ar trebui să vorbim cu șefii de personal și cu uh, președinți de comitet de întreprindere, să-i invităm pentru ca să-i întrebăm care este situația. Eu uh, pot paria că sunt cel puțin zeci de astfel de manageri care după un astfel de proces de negociere sunt destul de pozitiv față de delocalizare și uh, de restructurare, pentru că persoanele, lucrătorii nu, au uh, nu au acceptat o restructurare și nu au acceptat să reparticipe la această restructurare decât dacă au avut încredere că interesele lor sunt respectate pentru viitorul lor și siguranța locului lor de muncă și deci că pot să participe pozitiv la această restructurare. Aceasta ar fi o valoare pentru Europa, aceasta ar fi un exemplu de cea mai bună practică pe care nici măcar nu e nevoie să-l mai uh, justificăm prin cifre, ci tocmai prin uh, mărturii ale celor implicați în astfel de procese. Vă spuneam, eu am fost implicat 25 de ani în astfel de procese și știu că mai ales problema cerințelor de formare profesională și pregătire suplimentară, atât colective cât și individuale, sunt un instrument foarte important cu care de obicei instrument, uh, angaj, întreprinderile germane se laudă pentru că prin această formare continuă, există un interes comun care se îndeplinește și astfel participarea lucrătorilor la procesele de restructurare este o situație win-win pentru întreprinderi și nu este niciun caz uh, doar uh, o practică care se impune la uh, situațiile de concurență doar. Ceea ce vreau să spun este că textul colegului nostru Sercas este o inițiativă foarte bună. Vreau să se clarifice însă o neînțelegere pe care poate că am uh, concluzionat-o eu greșit dintr-una din prezentările dumneavoastră. Bineînțeles că e vorba de un raport de inițiativă, bineînțeles că există cerințe din partea Comisiei de a începe o astfel de inițiativă și de a continua regulamentul care există. Ceea ce a încercat uh, domnul Sercas este o inițiativă de calitate, este o chestiune care poate să valorifice foarte mult Comisia pentru Ocupare, dar, de fapt, uh, gestionarea întregului proces, uh, deci formularea unei recomandări sau unei directive la nivel european va depinde de comisie și apoi noi, cred, ca Comisie pentru Ocupare și Parlamentul European, putem după să vorbim despre această chestiune când va fi de actualitate, astfel încât să avem uh, o contribuție pozitivă și să avem, deci, în final, un regulament pozitiv pentru întreprinderile europene în sensul unui interes reprezentat pentru persoanele ocupate. Merci beaucoup. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să adreseze întrebări? Nu. Cred că putem să conchidem, cu excepția cazului în care vreunul dintre invitații noștri dorește să ia cuvântul. Profitați de ocazie, da. Simt că doriți să vă exprimați. Dar nu alte 10 minute. Nu, nu, numai 5, spune vorbitorul. Vreau să răspund întrebării pe care domnul Cercas a pus-o apropo de conceptul de flexisecuritate și compatibilitatea sa cu această propunere. Așa cum spunea eu, tocmai în aceasta constă plus valoarea propunerii de directivă, în sensul că angajatorul va avea obligații, precum și autoritățile publice. Un echilibru va trebui găsit între gradul de flexibilitate introdus în ultimii ani în dreptul muncii și nevoia de securitate, dar căci nu putem să avem flexibilitate fără securitate. Din această perspectivă, pentru mine este crucial ca întreprinderile să fie implicate și în segmentul de securitate. Formarea este o chestiune complicată, căci nu trebuie numai să o analizăm din perspectiva poverii suplimentare pentru întreprinderi, ci și din perspectiva sprijinirii formării din uh, fondurile structurale sau din uh, bani publici. Și așa se și prevede în această propunere. Iată un alt punct foarte. Ca să răspund la principala întrebare, dacă este o misiune imposibilă sau din potrivă, să îmbunătățim aspectul juridic. Deocamdată este, chiar dacă nu este o directivă și este numai o inițiativă legislativă. Trebuie să acționăm pe baza informațiilor deja disponibile. Deci există o bază solidă și aceasta poate să fie folosită pentru pașii următori. Dar acest lucru are de-a face cu codeterminarea. Acum aș vrea să reacționez la ce a spus deputatul german. Am vorbit despre poveri, dar am făcut-o deoarece așa s-a pus întrebarea, folosindu-se acest cuvânt. După părerea mea, abordarea germană de codeterminare Uh, se regăsește în această propunere, s-ar putea chiar uh, pe undeva propunerea să înrăutățească situația. Procesul de restructurare va avea de beneficiat de pe urma acestei abordări. Nu sunt împotrivă acestei abordări, pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani ne-a dovedit că aceasta este calea de urmat. Est-ce que y a d'autres remords ou d'autres derniers Mai sunt alte remușcări sau uh, ultime dorințe de a interveni? Da, da, am doar să răspund la întrebarea cu privire la drepturile la formare. Nimeni nu poate să se opună formării. Și am ascultat ce a spus colegul de la Matrix despre cât de important este să menținem potențialul de angajare al unui lucrător din punct de vedere al securității locului de muncă. Aș vrea să vă mai citez un lucru. Felul în care companiile se descurcă în cazul unei restructurări nu ilustrează foarte bine cum se comportă ele în general. Există un studiu al Fundației Europene din 2010 în ce privește condițiile de lucru și acolo lucrătorii erau întrebați dacă în anii precedenți uh, beneficiaseră de o, vreo sesiune de formare plătită de angajator și 36% au spus că da, dar în unele țări acest procent era mult mai mic. Deci, pentru mine este uh, o dovadă că avem nevoie de un drept la formare um, transversal în Europa. Da, mult, vă rog. Până la urmă, toată lumea dorește să ia cuvântul. Da, dar dacă avem posibilitatea, de ce nu? Așa cum le place cercetătorilor. În ce privește dreptul la formare versus obligația de a-ți forma angajații? Formarea, accesul la uh, sesiuni de pregătire profesională sunt într-adevăr niște drepturi și niște valori europene, dar eu nu cred că trebuie văzute ca fiind o obligație. Dacă vă uitați la propunere, se vorbește despre anticipare. Care vor fi nevoile în domeniul formării pe plan mediu și lung? Și dacă asociați toate părțile interesate și implicate la această anticipare a nevoilor în domeniul formării, eu cred că atunci toată lumea va da dovadă de bunăvoință. Eu cred că așa trebuie să interpretăm prevederile din această propunere. Ca să răspund la altă întrebare, dacă trebuie să fim mai activi în ce privește restructurările, să facem campanii în domeniul restructurării. Eu cred că instrumentele economice cu caracter important sunt mult mai eficiente și au un impact mult mai mare, așa cum spuneam că lucrătorii au nevoie de salarii decente, de integrare socială, că trebuie să ținem cont de evoluțiile demografice și de aceea avem nevoie de instrumente economice mai adaptate, care să fie folosite într-un mod mai rațional. O directivă stabilește standarde minime deci nu va face decât să preia ceea ce există deja la uh, nivel național și uneori introduce lucruri care nu existau deja. Eu cred că nu este o amenințare pentru statele membre. Din potrivă, pentru unele va fi chiar o îmbunătățire, pentru că nu dispuneau de nimic în, pe plan legislativ uh, pentru a putea reacționa în caz de restructurare. Pentru că, spuneam, există țări care nu au aceste standarde minime și probabil că aceste din urmă vor întâmpla dificultăți în a pune în aplicare aceste standarde europene. Președinta, da, întotdeauna există acest argument al uh, unui nivel minim de armonizare. Domnule Can, dumneavoastră, doriți adăugați ceva? Nu? Foarte bine. Încheiem aici discuția pe marginea raportului domnului Sercas și vă mulțumesc frumos pentru prezență, pentru că este pentru prima oară când beneficiem de asemenea studii care ne permit să intrăm în miezul problemei și să vedem uh, um, subiectul din mai multe unghiuri. E o bună ocazie pentru noi de a alimenta dezbaterea. Domnule raportor, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi? Și anume, examinarea amendamentelor de compromis având în vedere că au fost depuse 418 amendamente la raportul dumneavoastră. Aveți cuvânt. Sí, como usted acaba de decir, eh, señora presidenta, os recibí, he recibido, mi informe ha recibido... Doamna președinte, uh, sunt 319 amendamente Așadar, în acest moment ne aflăm, ne aflăm în etapa preliminară și, după cum vedeți, dat fiind de numărul mare al amendamentelor, va fi uh, destul de complex, va fi destul de dificil și din punct de vedere tehnic, dar și politic să le gestionăm. Am avut deja o întâlnire cu raportorii din umbră și am încercat să analizăm amendamentele de compromis. Cam 80% uh, dintre amendamente vor fi preluate pentru că ele conțin lucruri ce sunt relevante. Nevoie de mai mare flexibilitate, nevoie de uh, detalii suplimentare în anumite părți ale textului și așa mai departe. Există și câteva aspecte destul de uh, dificile, însă. În primul rând, am hotărât că avem nevoie de mai mult timp pentru a lectura și a discuta toate informațiile pe care le avem la dispoziție. Am vrut să știm mai multe despre impactul pe care l-ar avea propunerea de directivă din punct de vedere economic, juridic și din alte puncte de vedere. La prima întâlnire cu raportori din umbră am ajuns până la recomandarea 6. Însă, în curând, vom putea parcurge toate datele și informațiile la dispoziția noastră. Sunt uh, destul de optimist, uh, având în vedere munca pe care am făcut-o deja până acum, Dar, desigur, știu că există ca întotdeauna oameni care nu numai că nu doresc să existe legislație europeană, ci nu doresc uh, nici măcar să vadă Uniunea Europeană. Euroscepticii. Am avut uh, schimb de argumente, s-au uh, scris texte și, până la urmă, am ajuns la concluzia că se poate dovedi valoarea adăugată europeană pe care o presupune această directivă. Am hotărât să invocăm articolul 225 din tratat ca temei juridic. Am uh, discutat, desigur, cu experții, cu juriștii pe marginea acestui articol și a trebuit uh, să ne hotărâm cu privire la tipul de instrument pe care ni-l dorim. Vrem ceva cu caracter obligatoriu sau neobligatoriu? Aceasta e întrebarea cheie, cred eu. Trebuie așadar să fim uh, siguri cu privire la instrumentul pe care ne-l dorim și apoi să vedem care e calea de urmat. Așa cum am discutat în această dupămasă, vom discuta și în săptămânile următoare și aici, în Parlamentul European, spre deosebire de ce se întâmplă în parlamentele naționale, suntem foarte deschiși la a face îmbunătățiri și a purta dezbateri. Un singur exemplu vă dau. Raportul meu are două secțiuni. În prima parte se arată natura instrumentului pe care ne-l dorim, acest lucru va fi hotărât în ultimul moment. Și în a doua parte avem uh, aspecte obligatorii și neobligatorii referitoare la restructurare. Cred că e de răspunderea mea să purtăm o discuție oricare ar fi uh, rezultatul la care ajungem uh, cu privire la natura instrumentului pe care îl alegem. Putem uh, opta pentru directivă, iar uh, acest lucru înseamnă un oarecare grad de obligativitate. Putem opta pentru shell, de pildă, în limba engleză, trebuie, sau putem opta pentru o altă abordare. Deci putem uh, opta pentru un instrument obligatoriu sau un instrument facultativ. Textul va fi în funcție de asta. Bun, aceasta a fost un prim considerent, natura juridică a instrumentului. Mai departe, trebuie să obținem uh, un progres în legătură cu celelalte aspecte Din câte am văzut, uh, vom obține un consens uh, destul de larg. Acum, după ce am auzit uh, prezentările experților, îmi dau seama că va exista o oarecare rezistență. Nu mai țin minte dacă era vorba de recomandarea 2 sau recomandarea 3, dar este vorba despre o recomandare care vorbește despre anticiparea și pregătirea pentru uh, schimbările tehnologice majore. Ei bine, aici noi prevedem un program de instruire permanentă pentru lucrători. E clar o cultură nouă, un nou mod de a face lucrurile. Din perspectiva europeană, trebuie să încercăm să anticipăm uh, situația uh, Um, cu care ne vom confrunta, știu eu, peste 20 de ani, când multe dintre procedele tehnologice vor fi depășite. Vă dați seama că lucrătorii vor trebui să se adapteze la modificări. Acesta e un lucru pentru care încă nu suntem pregătiți. S-a spus că lucrătorii au un drept la instruire și că angajatorii au obligația de a oferi. Aici încă nu ne-am pus de acord cu privire la formulare. Mai sunt și uh, alte aspecte invocate aici, uh, care nu știu cum vor fi rezolvate. Sper că până la urmă să obținem un rezultat pozitiv, dar, repet, există o oarecare rezistență și în ce privește sfera de aplicare a directivei. În raportul meu, Vorbeam despre companii care au 500 de lucrători. Uh, acestea se pot restructura și pot uh, disponibiliza chiar până la 100 de lucrători. Unii au considerat că cifrele pe care eu le-am luat sunt prea mari și că nu am uh, face nimic astfel pentru companiile cu lucrători mai puțini. Însă nu am vrut să impunem obligații prea împăvărătoare prin aceste recomandări. În amendamentele de compromis încercăm să explicăm uh, care sunt companiile pe care le avem în vizor. E vorba de companiile mari care trec prin restructurări. În niciun caz uh, nu încerc să legifereze aici. Dacă într-o zi Comisia Europeană vine cu o inițiativă legislativă, atunci serviciile Comisiei vor asigura concordanța cu alte texte, vor face consultările necesare în Europa. Deocamdată eu sugerez uh, doar niște idei de prag care ar putea fi utile. Însă, în ce mă privește, sunt uh, gata să las aceste cifre deschise și să venim eventual cu niște repere minime. Acestea pot fi lăsate la latitudinea statelor membre. Astfel, cred că am putea preîntâmpina multe dintre dezacordurile posibile. Aceasta este abordarea, dat fiind calendarul pe care îl avem stabilit um, și având în vedere discuțiile foarte constructive de mai devreme, Consider că dacă dăm dovadă de bunăvoință, vom reuși să obținem un acord. Dacă, sigur, oamenii nu doresc să facă compromis, nu vom obține acordul. Nici eu nu voi putea obține 100% din ceea ce mi-am dorit și am mentalitate de câștigător. Euh. Iată cuvinte de european. Veronic Lope. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sper, de asemenea, că ne putem pune de acord cu prietenul nostru Sercas. Trebuie cu toții să câștigăm. E important să ajungem la un acord, atunci am putea spune că am ajuns cu toții la obiectivul pe care l-am dorit, dar până atunci mai avem multe de făcut. Trebuie să analizăm în liniște care este problema și tocmai în ceea ce privește anticiparea și uh, la informarea și consultare, toate acestea sunt puncte esențiale și cu siguranță vom reuși să găsim uh, un, uh, un punct comun. Aș vrea să rog pe raportor de asemenea să gestioneze o problemă practică la formularea amendamentelor de compromis. Dacă ar putea, de exemplu, să aibă grijă să există mai multe compromisuri pentru mai multe aliniate. Compromisul 1, de exemplu, se referă la 33 de amendamente și dacă am avea mai multe compromisuri, poate că ar fi mai bine. E vorba de foarte multe paragrafe și cred că ar fi mai util pentru noi și la tratarea sub acestui dosar mai departe. Apoi, în ceea ce privește uh, formarea profesională obligatorie, Trebuie să mai uh, căutăm o altă formulare mai bună. Grupul meu este de părere că formarea și pregătirea suplimentară ulterioară sunt uh, elemente cheie, dar dacă vorbim de formare obligatorie, cred că o să avem probleme. Va fi dificil și pentru întreprinzător și pentru uh, lucrători. Sigur că e bine să vorbim de formare, de pregătire suplimentară, de uh, Uh, formări ulterioare, dar nu cred că e bine să spunem obligatorii. Și apoi încă câteva mm, chestiuni legate de două puncte. Vorbitorii dinainte au vorbit despre aceste probleme. Trebuie să facem eforturi pentru ca să nu existe contradicții cu textele în vigoare. Trebuie de asemenea să vedem uh, care este rolul pe care îl joacă partenerii sociali și, în final, după cum a zis și colegul nostru Sercas, trebuie să ne și gândim uh, dacă raportul cu privire la restructurare va fi o recomandare în final sau o directivă. Grupul meu nu este neapărat pentru o directivă suplimentară, dar uh, o să putem discuta despre aceasta mai târziu. În uh, organizarea compromisurilor trebuie însă să ne hotărâm pe o formulare identică, indiferent dacă e vorba de o directivă sau de recomandare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Ghiniu. Uh, yes. Uh, I haven't, uh, I'm not... Mulțumesc. Nu sunt raportor din umbră pe acest subiect și nu am început să citesc uh, documentul decât în această după-miază, printre picături. Deci nu pot spune că sunt într-adevăr familiarizat cu detaliile, dar vreau să menționez două puncte. În primul rând, Am uh, destul de multe dubii în legătură cu metodologia în ceea ce privește conceperea unui text uh, unic, decizând după aceea dacă este un text legislativ sau nu. Sigur că grupul nostru a înaintat foarte multe amendamente pentru ca să se poată numi un cod al bunurilor practici. Din perspectiva mea, sunt multe lucruri pe care eu aș dori să le văd într-un cod de bună conduită, pe care însă n-aș dori să le revăd într-o directivă. So, deci, eu cred că, într-adevăr, e foarte dificil să te stabilești pe metodologie, uh, indiferent de care va fi uh, rezultatul. Cum poți să iei o decizie dacă vrei să intre sau nu ceva în text, dacă nu știi ce document va fi? Deci sunt de acord cu punctele menționate de domnul Sercas că el nu dorește să facă legislație pentru că trebuie să meargă la comisie, la Consiliu, Consiliul va avea ceva de zis și tot așa. Dar, deci că va fi mult mai dificil uh, să avem în final același lucru ca de la ce am pornit. Metodologia este deci foarte dubitabilă. Sunt de acord de asemenea și cu problema legată de formare. lucrătorii la diferite niveluri au diferite cerințe de formare. Și deci, în al doilea rând, uh, în ceea ce privește formarea, zilele de formare pe, să pe an, variază foarte mult în funcție de cariera unui lucrător. Eu a trebuit să fac uh, unele formări anul trecut, de exemplu, sau plătesc anul acesta foarte multe, uh, de exemplu, se poate plăti pentru un lucrător foarte multă formare pentru că, sau cursuri pentru că trebuie să aibă licențe pentru anumite activități și anul viitor nu. Deci poate că îi dau 30 de zile de training anul acesta și 3 doar la anul. Deci dacă începem să devenim prea restrictivi, prea prescriptivi în legătură cu formarea, sigur, uh, industria o să înceapă să dea din picioare, să ne spună că nu uh, este de acord cu asemenea reglementări stricte. Deci, eu cred că trebuie să ne gândim care sunt nevoile industriei atunci când uh, reformulăm acest document. Sigur că câteodată trebuie să încetinim procesul atunci când se vorbește de mm, restructurare, dar schimbările de pe piață se întâmplă foarte repede și dacă nu îți vinzi decât jumătate din mărfuri și uh, dacă ești, de exemplu, un IMM cu 500 de, de angajați, până când ai trecut prin toate aceste procese, probabil că ai ieșit și de pe piață și s-au pierdut și locurile de muncă. Deci trebuie să avem foarte mare grijă în ceea ce privește nevoile economiei, nevoile antreprenorilor de flexibilitate și de adaptare la schimbarea condițiilor de pe piață, pentru că poți să pierzi mult mai multe locuri de muncă pe termen lung dacă devii prea prescriptiv și prea strict în cum trebuie făcute lucrurile. Aceasta este ceea ce vreau să spun. Mulțumesc. Euh, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Euh, je donne la parole à la commission. Vous avez une idée déjà si vous voulez faire une directive? De la comisie? Mă doriți să adăugați ceva? Nu, no, oricum nu prea mai avem timp. Nu, eu știu de ce comisia n-a vrut să intervină, pentru că are nevoie să uh, cugete acum la tot ceea ce a ascultat. Mărul ăsta încă nu este foarte copt. Deci o să le dăm timp ca să răspund la întrebările puse de către colega mea. Nu, nu e nicio problemă putem să prezentăm amendamentele de compromis altfel. Poate de altfel e că e o chestiune de bun simț, deci nicio problemă. În ce privește formarea, este o chestiune cu mai multe fațete. În primul rând, trebuie să vedem și ce ne spun experții care este costul formării și care este costul lipsei de formare. Este interesant să punem această întrebare, deci uh, cât costă ca să plătești cursul de pregătire a angajaților, dar cât costă dacă ei nu sunt suficient de bine pregătiți. Care sunt costurile pe plan social și economic? Eu cred că ele pot să fie exorbitante dacă nu îi pregătim pe oameni ca să poată face față evoluțiilor de pe piață și mai ales evoluțiilor pe plan uh, tehnologic. Noi nu vrem să împovărăm întreprinderile cu noi obligații. Dacă acestea din urmă uh, dau faliment, uh, atunci societatea întreagă are de suferit. Noi vrem doar să folosim cele mai bune practici. Vom vedea pe termen lung care va fi impactul. Dar dacă există o putere a instituțiilor europene, a pur și simplu a autorităților publice de a schimba societatea, de ce să nu folosim? Pentru că în caz contrar va rămâne acest status quo, această inerție în care 70% dintre angajați nu beneficiază de formare plătită de către întreprinderea care angajează. Veronica, nu am renunțat încă. Sper că am să pot să te conving că trebuie să convingem și statele membre în acest sens. Nu vrem să aducem atingere competențelor statelor membre, nu vrem să avem o legislație prea detaliată. Coerența cu celelalte directive este un capitol tehnic foarte complicat. Eu am să încerc însă să fiu atent Dar sunt, cum spuneam, niște aspecte foarte dificile. Nu putem noi să rezolvăm tot. Cred că trebuie să așteptăm să avem o adevărată inițiativă legislativă. Privitor la metodă, Nu vreau să intrăm acum într-o întreagă dezbatere despre forma cea mai adecvată. Noi cerem doar să nu fie o legislație constrângătoare, dar în tratate nu se vorbește despre codul de bune practici. Există acte legislative care nu au un caracter obligatoriu, dar nu există în tratat această formulă. Cod de bune practici. Dacă la conferința președinților am pledat în favoarea acestei soluții legislative, este tocmai din cauza că în tratate există diferite tipuri de acte legislative care nu sunt obligatorii. Dacă cerem un cod de bune practici, experții ne vor spune nu, nu se poate pentru că nu aveți o bază în tratat. Dacă văd un măr, atunci pot să spun că da, vreau un măr, că vreau de culoare verde sau roșie. Da, dar nu pot să spun că vreau o pară, dacă para nu există în tratate. Da, apoi că vrem uh, un instrument legislativ cu caracter obligatoriu sau neobligatoriu, mai rămâne să hotărâm. Să nu vă fie frică nu o să stipulăm un număr de ore de formare. Nu. Dar dacă totuși vrem să facem progrese, nu putem să rămânem cu brațele încrucișate. Ca să închei, despre prudență și flexibilitate. Astăzi am uh, trecut foarte repede peste aceste aspecte, dar o să vă dați seama că am fost cât se poate de prudenți, pentru că nu vrem să luăm vreo măsură care uh, să uh, fie în defavoarea întreprinderilor. Uneori, din motive independente de voința întreprinderilor, au loc schimbări majore. Însă, noi spunem că aceste schimbări, în general, trebuie să fie anticipate, ori a se pregăti pentru viitor nu cred că este ceva atât de constrângător pentru o întreprindere. Se vor pregăti pentru viitor. Președinta, cred că mai rămâne ceva muncă pentru domnul raportor și raportorul din umbră ca să elaboreze amendamentele de compromis și știu că Până pe 6 noiembrie, toate observațiile formulate aici vor fi luate în considerare. Am încheiat uh, punctele de pornea de zi. Ne reîntâlnim pe 6 noiembrie pentru o reuniune extraordinară de la orele 15 la orele 18.30, dar vă invit pe toți să rămâneți în sală și să cereți colegilor să revină, pentru că peste câteva clipe ne întâlnim cu comisarul în cadrul dialogului structurat. Ar fi bine dacă prezența în sală ar fi mai numeroasă.

Yeah. Aleluia ta.